Mes chers collègues, je vais vous demander de bien vouloir prendre... Stimați colegi, vă rog să luați loc așa încât să putem începe ședința. Bonjour tout le monde. Bună ziua tuturor. Dacă există camera de luat vedere în sală astăzi, e pentru televiziunea neerlandeză și salutăm prezența acestei televiziuni în comisia noastră astăzi. Comunicările președintei cu privire la deciziile luate ieri seara de coordonatori. Veți găsi documentele relative la aceste decizii în dosarele dumneavoastră, reuniunea de 25 septembrie și 11 octombrie. Documentele au fost distribuite. Dacă nu există obiecții de acum și până la ora 12.30, aceste decizii sunt considerate adoptate. Trecem de îndată la votare și înainte să deschid votul, aș vrea să verificăm că toată lumea e prezentă. Facem un vot de verificare. Vot de verificare deschis. Votul e acum închis. Foarte bine, pare că totul e în regulă și atunci putem să începem. Raportul domnului Koch mai întâi, salvarea de vieți omenești, sporirea siguranței autovehiculelor în UE. Un raport din proprie inițiativă. Compromisul 1. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 34. Cine este pentru? Potrivă? Abțineri. Nu, e limpede și atunci votăm electronic. Vot deschis. Votul e închis. Și se respinge. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 Doriți o verificare și la 35? Vot deschis la amendamentul 35. Vot închis. Și se adoptă într-adevăr. 36. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 38. Din nou verificare? Deschid votul la 36. Vot închis acum. Și, din păcate, se respinge cu egalitatea de voturi. Amendamentul 38. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Promisul 2. Cine este pentru? Potrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3 pentru împotrivă. Țineri. Se adoptă. Amendamentul 49 pentru împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 5 pentru potrivă. Abținere. Se adoptă. Compromisul 6 pentru potrivă. Abținere. Se adoptă. Amendamentul 65. Cine este pentru? Potrivă? Abțineri? Nu e foarte clar? Haideți să verificăm electronic. Vot deschis. Vot închis. Amendamentul 65 a adoptat. Compromisul 7 pentru împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 70 pentru împotrivă. Abțineri. Nu e clar și atunci deschid votul electronic. La amendamentul 70. Vot închis. Se adoptă. IMCO 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. IMCO 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 71 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 74 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 75 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 76 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 80 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 84 pentru împotrivă abțineri. Nu e clar și atunci deschid votul la amendamentul 84. Vot închis. Și se respinge. Compromisul 8 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 96 pentru împotrivă. Abțineri. Se respinge. 97 pentru împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 98 și 99. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se resping amândouă. Amendamentul 100. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Votați împotriva propriului amendament, domnule Vin Van de Camp. Fiecare cum dorește. Amendamentul 101. Cine e pentru? Împotrivă. Ațineri? Se respinge. 102 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 103. Nu. 103 nu se votează și trecem la 106. Cine pentru? Împotrivă abțineri, 106, adoptat. Compromisul 9 pentru, potriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. IMCO 12 pentru, potriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotriva abținerii. Compromisul 11 se adoptă. Inco 16. Nu, devine caduc. 119. Pentru. Împotriva Abțineri. Se respinge. 120 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 121 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 122 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 12 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 13, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 135 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă abțineri. Se adoptă. Compromisul 16 pentru, Potrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 17. Cine pentru? Potrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 147 pentru. potrivă, Abțineri. Se respinge. 148 pentru. Ei, domnule Van de Camp, chiar nu vă plac propriile amendamente. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 148. Doriți o verificare? Da. Deschid votul electronic. Vot închis. Domnule Ertug, aveți dreptate. 148, amendamentul domnului Van de Cam care votează împotriva se adoptă. Noroc, domnule Ertug, că l-ați pe domnul Van de Cam. Continuăm. O, eh, compromisul 18. Cine este pentru? 149 devine caduc, deoarece 148 a fost adoptat. Sunteți de acord, domnule Riche? Compromisul 18. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 19. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 20. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 178 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 179 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 21 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 22 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 23 pentru. Potrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 196 pentru împotrivă. Abțineri. Se respinge. 197. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 198 pentru împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 200. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 201 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge 202 pentru potrivă, abțineri. Se respinge 203 pentru potrivă, abțineri. Se adoptă 204 cine pentru. Nu mai fac comentarii. 204 cine pentru potrivă, abțineri, se respinge 205 pentru împotriva abțineri se respinge verificarea electronică totuși vot închis Amendamentul 205 e respins. Compromisul 24. Cine pentru? Potrivă? Abțineri? Se adoptă. 214 pentru? Potrivă? Abțineri? Se adoptă. 216 pentru? Potrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 217 pentru, potrivă, abțineri, se respinge. 219 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 25 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27, 27 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 28 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 29 pentru, potrivă, abțineri. Se adoptă compromisul 30 pentru, potrivă, abțineri. Se adoptă amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă compromisul 31 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 32 pentru. Potriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 20 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1. Doriți o verificare la 20? Da. Deschid votul electronic la amendamentul 20. Închid votul. și se adoptă. Amendamentul 1. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Potrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru. Potrivă. Abțineri. Se adoptă. Iar acum votăm întregul text, vot electronic. Votul electronic e închis. 43 de voturi pentru, un vot împotrivă, o abținere. Felicitări, domnule Koch. Uh, raportul dumneavoastră privitor la siguranța rutieră este adoptat. Mulțumesc, dragă colegă. Și continuăm. Trecem acum la raportul domnului Lundgren calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto, ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri și permisele de conducere. Amendamentul 2. Cine e pentru? Potrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1. Pentru. Potrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru. Potrivă. Abțineri se adoptă. Două amendamente identice, 48 și 49. Cine este pentru? Potriva? Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Cine pentru? Potriva? Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Pentru? Potriva? Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Pentru? Potriva, Potrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9 pentru potrivă. Abțineri. Se adoptă. 10. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11 pentru Împotrivă. Țineri. Se adoptă. Amendamente identice 60 și 61, însă ambele sunt uh, caduce, pentru că tocmai am adoptat amendamentul 11. Deci trecem la 12. Cine e pentru? Potrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 63. Cine e pentru? Împotrivă. Obțineri. Se respinge. Amendamentul 14. Doriți o verificare la 63? Vă rog. Amendamentul 63. Deschid votul. Închid votul. și, într-adevăr, se adoptă amendamentul 63. Amendamentul 40. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm și deschid votul. Închid votul și, într-adevăr, se adoptă. Amendamentul 62. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 64. Pentru. Uh, amendament identic cu 65. Deci cine este pentru? Potriva. Țineri. Se adoptă. Amendamentul 15 pentru. Potrivă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 se adoptă. 70 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 71 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 72 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 73. A, nu? fie un amendament lingvistic, nu îl votăm. Compromisul 5, deci. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 26. Cine e pentru? Amendamentul 26 se votează. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. 27. 27 e caduc, pentru că tocmai am adoptat 26. Acum 28. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 29. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 31. Pentru? Împotrivă? abțineri? Se adoptă 32 pentru. Împotriva. Abțineri. Nu e limpede și atunci deschid votul electronic. Vot închis. Și realmente este respins amendamentul 32. 33. Cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 34 pentru împotrivă. Abțineri. Se respinge. 35 pentru împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificare. Deschid votul la 35. Vot închis și se respinge. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 41. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 42. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 43. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă și acum vot final, vot electronic deschis. Închid votul. 47 voturi pentru. Bravo, domnule Lundgren! Un raport votat în unanimitate. 0 abțineri, 0 voturi împotriva. Continuăm atunci. Trecem la um, votarea mandatului pentru intrare în negociere, încă o dată vot electronic. Cine este pentru? Împotrivă? Deschid votul electronic. Se scuză președinta. Vot închis. 44 de voturi pentru, două voturi împotrivă. Deci am votat și mandatul de negociere. Încă o dată, felicitări domnule Lundgren. Trecem mai departe. Urmează raportul Lucy Anderson, serviciile de livrare transfrontalieră a coletelor. Retire. Primele două amendamente au fost retrase, așa că începem imediat cu amendamentul 1 pentru Împotrivă. Abțineri. Nu mi este clar. Deschid votul electronic. Puteți vota. Am închis votul. Se adoptă amendamentul 1. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 40 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 205. Vreți să verificați 40. Foarte bine. Deschid votul electronic la amendamentul 40. Votul s-a închis și ați avut dreptate. Se adoptă. 205. Mă scuzați, devine caduc. Compromisul 3. Pentru împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Pentru împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Avem un amendament oral. La compromisul 23 vă întreb dacă aveți ceva împotriva acestui amendament oral. Se pare că nu. Deci, îl putem supune votului pentru. Compromisul 23 îl votăm acum pentru. Da, 23. Cine pentru? Împotrivă. La 23. Domnul Bandechim din sală, nu putem să votăm separat uh, amendamentul oral? Se poate asta? Doamna președinte, vom vota compromisul 23, care ia deja în vedere 23. Nu au fost obiecțiuni împotriva amendamentului oral, așa că el face parte acum din compromisul 23. Vă rog să votați pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă compromisul 23. Compromisul 25 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Merge repede. Compromisul 6. Pentru. La compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Așadar, o luăm amendament cu amendament. Dar o să meargă repede, o să vedeți. Vom vota amendamentele de la 66 până la IMCO 66. Vot în bloc. Cine este pentru toate aceste amendamente? Împotrivă? Se adoptă. Și așa mergem la compromisul cu numărul 9. Foarte bine. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. Și după aceea mergem la compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amenamentul 90 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 88 pentru, împotrivă, abțineri. 88 este respins. Amenamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotriva, abțineri, 4 se adoptă. Vreți o verificare la 4? Bun, am deschis votul. Votul s-a închis. 29 la 18, așadar 4 se adoptă, într-adevăr. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mergem direct la compromisul 13, așadar, pentru împotriva abțineri. Se adoptă compromisul 13, amendamentul 7 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul 89 pentru împotriva abțineri. 89 se adoptă. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 158 pentru, împotrivă și este respins 158. Compromisul 14 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă compromisul 14, compromisul 15 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Mergem mai departe. Amendamentul 100 pentru, împotriva, abțineri, 100 se adoptă. IMCO 5 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotriva, abțineri și se adoptă. IMCO 7 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă IMCO 7. Compromisul 17 pentru, împotriva, abțineri și se adoptă. Amendamentul 109 pentru, împotriva, abțineri. Nu mi este clar. Mergem la votul electronic. 109. Am închis votul. Da, e clar că n-a fost clar. Respins amendamentul acesta. Compromis de 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. Amendamentul 119 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vreți verificare? La 119? Bun. Vom verifica. Votul s-a închis. Amendamentul 119 este într-adevăr adoptat. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 13 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 133 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 26 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 27 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 28 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. IMCO 20 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 29 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Inco 22 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 30 pentru, împotriva, abțineri și se adoptă. Amendamentul 27 pentru, Împotrivă. Abțineri. Și se adoptă. Compromisul 31 pentru. Împotrivă. Abțineri. Și se adoptă. IMCO 25 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că este respins, dar prefer să verificăm. Votul s-a deschis. Am închis votul. Încă 25 este respins. Votăm cu vot electronic votul final, așadar. Am închis votul. trei la 3. Doamna Lucy Anderson, votul, uh, raportul dumneavoastră a fost adoptat și vom vota tot electronic mandatul de negociere. Votul s-a deschis. Am închis votul. 42 la 1, da. Ați obținut mandatul de negocieri, într-adevăr. Bravo! Felicitări, doamna Anderson. Am terminat cu asta. Vreți să luați cuvântul? Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Vreau să vă spun că am primit uh, acest mandat și am să-l urmez uh, cu sfințenie în timpul uh, negocierilor și sper că vom avea asta și pe ordinea de zi a plenarei, la plenara viitoare. Am notat. Continuăm. Cu ce continuăm? Domnul Basa Ecaut are un raport Strategia europeană pentru mobilitate cu emisii reduse. 59 de pagini așteaptă. Sper că sunteți gata. Am început. Compromisul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru. Până fix. Împotrivă. Abțineri. Și se adoptă. Compromisul 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 62 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Fundamentul 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. Trecem la 72 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 72. Amendamentul 73 pentru. Împotrivă. Abțineri. Vreți verificare? Deschidem votul la amendamentul 73. Votul s-a închis. Și acest amendament 73 este respins. 75 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă. Verificare. Toată lumea a votat? La 75? Am închis votul. Bat 24 la 23. Deci mă îndoiam și da, până la urmă s-a adoptat. Bun. MV47 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă în 47 89 pentru, cine e împotrivă, abțineri. Sunt sigură că e respins. Nouăzeci și unu pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul 5 pentru. Potrivă. Abțineri. Și se adoptă. Compromisul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. MV38. Partea a doua. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 110 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Avem o adăugire la 7, la compromisul 7 pentru, Împotrivă? Abțineri? Respinsă. Compromisul 8 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă compromisul 8. Deschidem votul electronic la compromisul 8. Am închis votul. Compromisul 8 s-a adoptat, într-adevăr. 120 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 121 pentru, împotriva, abțineri și se adoptă. Trecem la 136. Pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Verificăm. Deschid votul la 136. Eu cred că a fost respins. Am închis votul. E respins, într-adevăr. 137 pentru. O mică ezitare, domnule Vindencamp. Vandencamp. Împotriva. O mică abținere, dar este respins. 138 pentru. Împotriva. Abțineri și se adoptă 138. Mi s-a părut clar, dar verificăm cu vot electronic. Am deschis votul. Votul s-a închis. Era totuși foarte clar. 23 pentru. Adoptat. Compromisul 9 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 151 pentru, împotrivă, abțineri, 151 este respins. 154 pentru, împotrivă, abțineri, 154, așadar este adoptat. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. Osută șaizeci și trei pentru, împotrivă, nu este clar, o luăm de la capăt, pentru, împotrivă, abțineri, acum mai mai bine, se adoptă 174 pentru, împotrivă, abțineri și este respins. 174, 175 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 176 pentru, împotrivă, abțineri. 176 este respins. Compromisul 14 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 184 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul nu. Da, devine caduc și mergem la 106 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă 106. 185 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă 186 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 188 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 190 pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. Verificare. Vot electronic. Am închis votul. Aveți dreptate, a fost la limită, dar 190 se adoptă până la urmă. Compromisul 12 pentru? potrivă Abțineri? Și se adoptă. Acum, compromisul 13 pentru, împotriva, abțineri și se adoptă. Amendement 196 pentru, împotrivă, abțineri. 196 e adoptat. 197 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. MV30 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. subtitlul aliniatului. vom vom punem la vot pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. MV8 pentru. Nu e clar. Pentru, așadar. Împotrivă. Haideți să verificăm. Printre voi există persoane care nu ridică mâna. Haideți. S-a deschis votul. S-a închis votul mv 8 Și totuși e destul de clar. Adoptat. Compromis 15A pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromis 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. unsprezece pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromis 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 229 pentru împotriva, abțineri, adoptat. 230 pentru, Împotrivă. abțineri, respins. 231 pentru, Împotrivă. abțineri, adoptat. 233 pentru, Împotrivă abțineri, adoptat. Celelalte devin caduce și așa mai departe. Ajungem în cele din urmă la MV48. Pentru împotrivă, abțineri, adoptat. Verificăm totuși. NV48, așadar. Haideți. S-a închis votul. A adoptat. MV49 pentru împotrivă obțineri. Adoptat. 243 pentru împotrivă, abțineri, respins. 60. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 232. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. MV54 pentru Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Considerentul H. Pentru envi pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Trecem acum la envi 50. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. Cea de-a treia parte, pentru, împotrivă, abțineri, adoptată. Nu trebuie să votăm asupra celorlaltor părți, trecem la 152, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 247, pentru, împotrivă, abțineri, Adoptat. Trecem la Envy 53. Pentru. împotriva Abțineri. Adoptat. 55. Pentru. împotriva Abțineri. Adoptat. Envy 57. Pentru. împotriva Abțineri. Adoptat. MV59 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. MV61 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Nu. Votăm, așa că trecem la 245 pentru. Împotrivă, abțineri, adoptat. 248 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 249 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem acum. Există câteva amendamente care devin caduce. Trecem la 63 pentru, împotrivă, Abțineri. Adoptat. Trecem acum direct la compromis 17 pentru împotrivă abțineri adoptat. Acum există o completare la compromisul 17 pentru împotrivă Nu, e foarte, nu e deloc evident. Știu că sunt multe voturi. Haideți să deschidem votul referitor la completarea privind compromisul 17. Se deschide votul. Domnule Vin Van de Camp, am votat compromisul 17, iar acum votăm completarea referitoare la acest compromis 17. Toată lumea a înțeles? Bine, votăm uh, electronic acum. S-a închis votul. Completarea a fost respinsă. Prin urmare, trecem acum la 272. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, prima parte adoptată. Cea de-a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, cea de-a doua parte a fost adoptată. Verificăm cea de-a doua parte. S-a deschis votul, s-a închis votul. 23 pentru, 22 împotriva, adoptat așadar. Și cea de-a doua parte a fost adoptată. 278 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 279 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 273 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 274 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 275 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 280 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Trecem acum Vreți să verificăm? 280? Bine, deschidem votul. S-a închis votul. Adoptat. Compromis 18 pentru, împotrivă, abțineri. Compromis 18 adoptat. Trecem acum la 292 pentru împotrivă abțineri adoptat. 293 pentru împotrivă abțineri respins. 302 pentru împotrivă abțineri 302 Aș spune că e adoptat. Verificăm dacă doriți. S-a deschis votul. 302. Je ferme le vot. S-a închis votul. Respins. 295 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 293, spune doamna președinte, 296 se corectează. Pentru, împotrivă, adoptat. Compromis 19, pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat, avem o completare. Pentru, împotrivă, abțineri. Completarea este adoptată. Trecem la amendamentul 301. Pentru Mă urmăriți? Bine. 301 pentru împotrivă Abțineri. Respins. 307 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 334 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 303 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e foarte evident. Supunem la vot. S-a deschis votul. 303. S-a închis votul. Adoptat. 304 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 303, spune doamna președinte. Pentru, împotrivă, abțineri. 333, respins. 305, pentru, împotrivă, abțineri. 305, adoptat. 306, pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. 308, pentru, Împotrivă. Abțineri. 308 respins. 309 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Doriți să verificăm? S-a deschis votul. 309. S-a închis votul. Adoptat. 310 pentru împotrivă obțineri respins 312 pentru abțineri împotrivă abțineri adoptat trecem acum direct la Compromisul 21 pentru împotrivă abține adoptat. Doriți să verificăm. Bine. S-a deschis votul. S-a închis votul. Aveți dreptate. Compromisul 21 a fost respins. Trecem prin urmare la MV11, cea de-a doua parte. De acord? Pentru. Domnule Ertug, v-ați rătăcit? Domnule Ertug, la MV11, prima parte, nu se supune la vot. Scrie acolo, no vote. Ça va? Ok, qui e pour? Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm pe cale electronică dacă doriți. Dacă sunteți de acord, deschid votul. S-a închis votul. Respins. Et donc, on va passer à l'amendement 335 jusque Votăm acum în bloc de la 335 până la 342. Votăm în bloc aceste amendamente. Pentru. Împotrivă. Toate aceste amendamente sunt respinse. Acum. Continuăm. 345. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Doriți să verificăm? Bine. S-a deschis votul la 345. 345. S-a închis votul. 29 de voturi împotrivă. E respins așadar. 346 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 348 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. ...347 pentru... Mm, e caduc, da. 343 pentru... împotrivă abțineri Nu e deloc evident. 347 e caduc pentru că 348 a fost adoptată. În regulă? Donc là, on est au 343. D'accord Trecem la 343. Dacă nu e evident, supunem la vot. Votăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 344. E caduc. Prin urmare, trecem acum la 352. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. 352 e respins. Trecem acum la 349 pentru 349 pentru împotrivă abțineri respins verificăm 349 s-a deschis votul s-a închis votul Respins. 350 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 351 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Trecem la 355 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 353 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Votăm acum subtitlul de la Envy. Pentru. Ați ridicat... Uh, mam, mi se pare că v-ați cam rătăcit. Știu, mai avem încă mult de votat. Haideți, subtitlul de la MB. pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem acum la MV23 pentru, împotrivă, abțineri. Nu e evident. Haideți, votăm electronic. S-a deschis votul. MV23. S-a închis votul. Respins. Trecem la 365. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Dumneavoastră ce faceți? 365. Pare că nimeni nu votează. Poate dumneavoastră sunteți cel care va decide votul. Da, trebuie să votăm electronic. S-a deschis votul 365. S-a închis votul. Adoptat. Compromis 21B. Pentru împotrivă, abțineri. 21B adoptat. 369 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. 370 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. MV26. Cea de-a doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Trecem acum la 374. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Verificăm. S-a deschis votul. 374. S-a închis votul. S-a respins. 375 pentru împotriva abținerii. Adoptat. 378 pentru împotriva Abțineri. Respinsă. 383 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 384 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Trecem la nv 28 de două parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Subtitlul MV pentru împotrivă abțineri adoptat. MV31 pentru împotrivă abțineri adoptat. 34, cea de-a doua parte, pentru împotrivă abțineri adoptat. 390 pentru. Îmi cer scuze, spune doamna președinte. Da, e bine, totuși că mă urmăriți. Perfect. Compromis 22 pentru. Împotrivă. Abțineri. Compromis 22 adoptat. 390 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 391 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromis 23 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 401 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 402 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 403 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. 404 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. 405 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. Compromis 23 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. Aveți grijă, avem aici o completare pentru compromis 24 pentru. Pentru așadar. Împotrivă. Abțineri. Respins. Trecem acum la 419, prima parte pentru, împotrivă, Adoptat. Trecem acum. Așteptați, e caduc, e caduc. Acel amendament mic, 424. Pentru. Împotrivă. Abțineri. 424 adoptat. Mai departe, e caduc 446 pentru, împotrivă, abțineri. Prima parte, adoptată. 444 pentru, împotrivă. Văd că nu toată lumea votează pentru, împotrivă, adoptată. 447 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 448 pentru, împotrivă, abțineri, respins 442 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trecem la subtitlul MV. Pentru împotrivă, abțineri. Adoptat. Trecem la MV, cea de-a doua parte. MV41, pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. Compromis 25, pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. Trecem acum la 462 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Doriți să verificăm? Haideți, s-a deschis votul. 462. S-a închis votul. Aveți dreptate. Adoptat. 465. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 466. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Trecem acum la MV42. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Envy 42 adoptat. Envy 43 pentru împotrivă abțineri adoptat. Compromis 26 pentru împotrivă abțineri adoptat. 470 pentru împotrivă abțineri adoptat. 470 2 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. Verificăm. Bine. Și eu pot vota. S-a închis votul. 472 adoptat. 471 pentru împotrivă abțineri. Adoptat. Și acum trecem la 475 pentru împotrivă abțineri respins 476 pentru împotrivă abțineri respins 477 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 478 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e evident. Supunem la vot. S-a deschis votul. Heureusement que j'étais collé. Ce bine că am colegi care mă ajută. Închei votul acum. Și se adoptă. Amendamentul 1 acum. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mergem la amendamentul 4 pentru împotriva abțineri. Se adoptă amendamentul 5 pentru împotriva abțineri. Se adoptă 6 pentru împotriva abțineri. Se adoptă 7 pentru împotriva abțineri. Se adoptă Trecem la amendamentul 12 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Referirea 1 de la Envi pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Envy, referirea 11 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Envy, referirea 14, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Envy, referirea 15, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Envy, referirea 16, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Anticipați, e bine. Trecem la MVF. Cine pentru, împotriva, MVF se adoptă. MVG pentru, împotriva, abține. Se adoptă. Doriți o verificare? Deschid votul. Envy G. Vot închis. MVG se adoptă. MVH. Cine pentru? Potrivă. Abțineri. Se adoptă. MVE. Cine pentru? Potrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 28. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Se adoptă. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. scuze, spune președinta, cine este pentru NVM împotriva abțineri? Se adoptă. Și acum votăm uh, raportul în ansamblul său prin vot electronic deschis. Vot închis. 25 de voturi pentru, 10 împotrivă, 10 abțineri. Raportul domnului Bas Eichhout este adoptat. Monsieur, écoute, vous voulez faire... Domnule Eichhout, doriți să luați cuvântul, nu? Nous continuons. Continuăm propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 210-40 în ceea ce privește perioada pentru adoptarea actelor delegate. Raportoarea noastră este doamna Ghezine Meisner. Votăm amendamentul 2. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Deschid votul final acum. Vot închis și se adoptă în unanimitate. Foarte bine. Trecem mai departe. Continuăm par l'accord mediterranean acordul euromediteranean privind serviciile aeriene între Comunitatea Europeană și Maroc. Raportorul nostru e domnul Dominic Riche și fie că sunteți uh, pentru sau împotriva, votăm vot unic, vot final, de, vot electronic deschis. sunteți un pic cam pierduți cu listele de vot uh, în fața colegii din rândul întâi. Vot închis. Vot în unanimitate. Îl felicităm pe domnul Riche. Domnule Eichhardt, doriți să luați cuvântul? Vă rog. Haideți să-l ascultăm. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă propun amânarea următorului vot. Am depășit deja destul de mult timpul alocat votării. Cred că dacă colegii încep să părăsească sala, nu e un lucru bun, chiar și din punct de vedere democratic. În al doilea rând, știm că acest raport, în acest raport compromisurile sunt foarte rare Cred că multe vor cădea, deci va fi încă un vot extrem, extrem de lung și nu sunt sigur că toată lumea e gata să se lanseze în așa ceva. Dacă reușim să amânăm acest vot, lumea trebuie să-și dea seama că nu ne încadrăm în timp pentru votul de la ENVI. Vorbim de uh, raportul privind promovarea utilizării energiei din resurse regenerabile. Noi nu putem vota uh, ca în, înaintea lui ENVI, dar uh, ITRE a fost comisia competentă pe fond. Sunt însă teme foarte apropiate nouă, cum ar fi biocarburanții. Uh, Eh, însă nu putem impacta avizul de la Envi, iată punctul negativ. Aș eh, vrea, dată fiind complexitatea raportului, să vă rog să nu votăm chiar acum. E o propunere, iar dacă colegii sunt de acord să continuăm votul, e în regulă și pentru mine, dar aș vrea să evităm încă o foarte lungă sesiune. Alors, je vais demander les avis des uns et des autres. Ce părere au colegii? Întreabă președinta domnule Salini. La, la proposta de rinvio del vot. Propunerea de amânare a votului mi se pare cinstită pentru noi. Problema este la Envi și nu cu ITRE. Și ar fi fost bine să se ofere un mandat uh, bun către Envi în raport cu uh, acest text, dar uh, eu am, sunt de acord să amânăm votul, așa cum spune raportorul. Madame Revodal. Mulțumesc, doamna Revodalon. Înțeleg preocupările colegilor care nu pot să mai rămână pentru vot acum, chiar dacă pe ordinea de zi mai avem și alte puncte importante și regretabil, ce mi se pare mare păcat și de aceea nu cred că pot susține solicitarea raportorului, este că dacă nu votăm astăzi, tot ce ține de Comisia Envi nu va mai avea legătură cu ce am făcut noi. Și pentru mine asta e o problemă. Înțeleg preocuparea legitimă a unor colegi care au trebuit deja să părăsească seara sau alții care trebuie să o facă, dar avem o ordine de zi uh, foarte încărcată pentru întreaga această dimineață. Președinta, v-aș ruga să faceți o precizare. Pe acest raport, vorbim de drepturile exclusive ale transportului. Din partea ECR, doamna Foster, pe scurt, știm uh, și noi ca raportări cât de greu e să obținem listele de vot, dar trebuie să spun că în primul raport, raportul din proprie inițiativă al domnului Eichhout, de 40 de pagini și fără suficiente compromisuri, eu cred că ar trebui să recomandăm ca dacă cineva are un raport din proprie inițiativă pe care uh, ni-l propune aici în comisie, măcar să se facă un efort pentru a obține cât mai multe compromisuri, ca raportul să nu fie atât de uh, disperat. Pentru că, iată, ne regăsim într-o situație similară din nou. Am venit să votez, dar raportorul trebuie să e cel care trebuie să facă eforturi pentru a uh, obține consensul și compromisurile și nu am constatat un astfel de efort astăzi. Eu pot să continui votul dacă și alți colegi doresc să o facă. Din partea ALDE, domnul Telicca. Doamna președinte, înțeleg dificultățile pe care le au anumite grupuri politice. Noi nu ne confruntăm cu astfel de dificultăți, dar eu cred că există merite și în a vota înaintea Comisiei Envi. Deci am putea continua doar dacă reușim să găsim un uh, slot de timp la Strasburg și să facem acest vot la Strasburg. Allez, Madame Aiuto, s'il vous plaît. Doamna Aiuto. Ehm, non trovo Foarte pe scurt, nu mi se pare în regulă să amânăm uh, raportul din motive de întârziere, colegii nu pot să vin și așa mai departe. Nu văd de ce am putea să facem asta, de ce să ne întrerupem sau nu într-o dimineață ca aceasta. Haideți să găsim un motiv uh, puternic, politic și nu ceva de formă, vă rog. E, e. Excusez-moi, j'ai pas l'avis de la GUE. Nu am avizul GUE. Vă rog, îmi cer scuze. Mergea. Noi tot vorbim aici. Haideți să votăm odată și să plecăm după aia acasă. Atunci supun la vot. Cine e pentru amânarea acestui vot? Votăm pentru amânarea votului pe acest raport. Cine e împotrivă? Eh, eh, eh. M-am exprimat limpede, cred. Cine dorește să voteze raportul acum, astăzi? Cine spune da pentru vot? Cine spune nu? Majoritatea spune nu. Deci, raportul domnului Bas Eichhout e amânat pentru următoarea reuniune. Domnule Eichhout, vă rog să veniți la secretariat ca să găsim intervalul orar și data adecvată. Domnule Terecica, doamnă președinte, cred că am, am crezut că vom avea un al doilea vot pe propunerea pe care am făcut-o eu, să votăm înainte de Envi. Înțeleg că luni seara se votează la Envi, nu putem oare vota înainte? Mi se pare legitim să încercăm să oferim un vot înainte ca Envi să uh, voteze propriul aviz. Atunci când vorbește un coleg, îl respectăm mi-aș dori să-l putem asculta pe domnul Tălicica. Vă rog să aveți puțin respect față de colegii dumneavoastră. Domnule Tălicica, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Am crezut că vom avea un vot și pentru propunerea mea. Adică că vom vota înainte de Comisia Envi. Și am înțeles că luni seara se va vota la Envi dar aș face un apel la toți colegii să votăm înainte de Envi. Cred că altfel, nu vreau să spun că e inutil, dar vom reduce cu mult uh, relevanța votului și a poziției pe care noi vrem să o luăm. Domnul Eichhout. Cred că e o propunere bună putem uh, încerca. Știm cât de greu e să obținem un interval orar pentru o comisie luni seara la Strasburg, dar sunt de acord că trebuie să încercăm. Însă posibilitățile cred că sunt limitate, pentru că, într-adevăr, Envi votează atunci seara, dar nu știu la ce oră. Poate reușim să o facem înainte și susțin, prin urmare, propunerea domnului Telicca. Nu știu dacă va funcționa la nivel de planificare, dar asta uh, o să rezolvăm noi cumva. Atunci vom încerca să facem totul, să votăm raportul dumneavoastră înainte să o facă Comisia Envi. Ah, c'est la commission. Au fond, c'est ITRE, mais avant, il y a... Comisia competentă pe fond este ITRE, dar într-adevăr, dar mai înainte intervine avizul ENVI. Cum spuneam, domnule Eichhout, vă rog să veniți la secretariat ca să vedem uh, agendele, să comparăm agendele comisiilor și să vedem când putem pregăti acest vot. Mulțumesc foarte mult. Păi atunci continuăm ședința noastră. Ceux qui veulent quitter la salle. Cei care doresc să părăsească sala, vă îi rog să o facă în liniște. Continuăm cu un schimb de opinii cu DG Move. În ce privește pachetul mobilitatea. Două aspecte. Discutăm piața internă și aspecte sociale pe de-o parte. Repet, cei care doresc să iasă, îi rog să o facă în liniște. Voilà, c'est mieux. Alors. Cum știți, doamna comisar Violeta Bulci a prezentat taxarea rutieră în ședința plenară pe 31 mai și la Comisia TRAN pe 19 iunie. Astăzi avem un schimb de opinii cu DG Move, după care vom consulta experți într-o audiere comună împreună cu Comisia Ample pe 16 octombrie, iar la această audiere, iar a, propria sa audiere pe 22 și 23 noiembrie. Dezbaterea trebuie să îi ajute pe raportorii noștri să pregătească proiectele lor de raport mm, pentru ca să le putem analiza în luna ianuarie. Vă sugerez să divizăm dezbaterea în două părți, începând prin aspectele sociale și de piață, continuând cu tarificarea rutieră. Astfel, aș dori să dau cuvântul doamnei Werner. Este în sală? Da? Bună ziua, doamnă! Nu doriți să veniți la prezidiu? Nu. Dumnezeu reprezintă DGMU și va prezenta ă, piața internă și propunerile sociale, începește accesul la piață și la profesie, tema timpului de condus și timpului de odihnă. Aveți 10 minute pentru maxim, după care raportorii vor interveni și raportorii din umbră. Voi da apoi cuvântul tuturor celor care doresc să intervină. E vorba de un subiect foarte politic. Mulți dintre colegii noștri cred că doresc să intervină, așa încât îi rog să se înscrie la cuvânt cât mai rapid. Trebuie să subliniez că uh, avem mai puțin de două ore pentru acest schimb de opinii. Vizează șapte propuneri legislative, prin urmare aș dori ca toți colegii să-și limiteze intervențiile în așa fel încât să căpătăm și niște răspunsuri. Deci, îi dau cuvântul lui doamnei Werner pentru a prezenta pe scurt, 10 minute, cum spuneam, propunerile din uh, acest prim capitol. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Mă simt foarte bine aici cu întreaga mea echipă care lucrează pe fiecare propunere. Comisia stă în sală la locul ei și dorim să vă oferim toate detaliile necesare în funcție de întrebările dumneavoastră. Așa cum știți, această inițiativă a fost adoptată pe 31 mai de către Comisie dintr-un pachet mai larg, uh, Europe on the Move, mobil, mobilitatea conectată și curată. Ce încearcă aici Comisia este să aibă o viziune mai de ansamblu în tot ce ține de transportul rutier. O abordare holistică. Știm că există multe provocări, multe schimbări din cauza noilor tehnologii și a noilor modele de afaceri. Mobilitatea trebuie să devină mai durabilă, mai sustenabilă, dar um, e posibil să se creeze și noi tipuri de inegalitate. Iată de ce dorim să analizăm aceste modele de afaceri și provocări noi, pentru că mobilitatea trece prin schimbări radicale și toate astea în cadrele angajamentelor noastre de a atinge um, obiectivele de mediu și să avem un sector um, cu un pilon social solid. Ne dorim o abordare echilibrată și asta se leagă de Uh, aspectele de piață și aspectele sociale, cum spuneați, care constituie primul capitol al discuției noastre de astăzi. Obiectivul global e de a promova o piață internă competitivă și eficientă și să asigurăm condiții uh, echitabile pentru conducătorii auto îndeosebi și alți lucrători din sector. Sigur, dorim să ne atingem și obiectivele de mediu și aici vine vorba de utilizarea infrastructurilor, Uh, și să introducem digitalizarea în acest sector, dar asta va face obiectul al celui de-al doilea capitol. Ce privește piața internă și aspectele sociale, știm că sunt teme urgent de rezolvat. Lucrurile nu funcționează așa cum ne-am dorit în momentul de față. Dorim să avem atât, cât mai multe propuneri adoptate în, înainte de alegerile uh, parlamentare, europarlamentare din 2019 Uh, și ne dorim deci o procedură accelerată. Înainte de a intra pe fond, aș mai menționa că avem și un alt set de inițiative, așa numitul al doilea pachet mobilitate, care va fi lansat de doamna comisar pe 8 noiembrie. Avem o seamă de propuneri um, de legislație secundară și de propuneri non-legislative în pregătire analizăm bună oară procedurile de achiziții publice, vedem ce se întâmplă cu autobusele și autocarele, uh, avem o evaluare și un plan de acțiune pentru um, carburanți alternativi și pentru extinderea infrastructurii de încărcare uh, a bateriilor electrice. Avem o legislație secundară ce se referă la Um, standardele infrastructurii de uh, reîncărcare electrică și știu că unii dintre dumneavoastră sunt interesați de uh, directiva transport combinat, care are uh, legătură directă cu regulamentul privind cabotajul. Acum, câteva elemente cheie ale propunerilor noastre și am să încerc să fiu succintă. La cabotaj, propunerea noastră vizează simplificarea regulilor așa încât ele să poată fi puse în aplicare mai ușor, iar obiectivul nostru nu e de a deschide sau închide piața, ci am privit de aproape cum putem obține un echilibru just și puteți vedea care este uh, analiza noastră de impact. Ne ocupăm și de companiile fantomă sau cutie poștală, pentru că dorim să Uh, consolidăm criteriile de um, autorizare a companiilor în statele membre și aici e nevoie de cooperare sporită între statele membre, tocmai pentru a monitoriza și controla aceste afaceri. Apoi, începește vehiculele comerciale ușoare, dubițele altfel spus, um, fac obiectul um, unei alte inițiative. Încercăm să calibrăm lucrurile așa încât să avem un minim de profesionalizare și pentru acest tip de vehicule, pentru că au existat multe plângeri, uh, pentru că dubitele adesea sunt utilizate pentru a evita regulile ce se impun uh, tonajelor mai mari. Apoi dorim să sporim flexibilitatea pentru uh, vehiculele hibride, eliminând restricțiile uh, care ar permite o mai bună ajustare a capacității la mm, variația pe care o aduce uh, schimbarea sezonieră. Pentru a uh, spori securitatea juridică, clarificăm faptul că șoferii ar trebui să își petreacă timpul de odihnă săptămânal um, uh, într-o locație adecvată. trebuie să avem parcări sigure. Acestea trebuie să fie parte a soluției și domnul Vandal, în colegul dumneavoastră, ne-a permis să facem un studiu. Uh, dumnealui uh, ne-a ajutat cu finanțarea din bugetul 2017 pentru un studiu în acest sens și uh, acesta vine la un moment extrem de oportun. Apoi propunem schimbări la organizarea timpului de odihnă săptămânal pentru șoferi cu noua regulă de reîntoarcere acasă a șoferilor. Asta înseamnă că vom spori flexibilitatea pentru șoferi și companii eh, de, în a organiza călătoriile, dar trebuie prin același gest să ameliorăm uh, condițiile de muncă și echilibrul viață privată, viață profesională a șoferilor și, nu în ultimul rând, să facem astfel profesia mai uh, atractivă, pentru că în anumite state membre uh, există o lipsă de mână de lucru. regulile detașării lucrătorilor uh, trebuie uh, adaptate transportului rutier. Comisia e convinsă că detașarea lucrătorilor se aplică în sectorul transporturilor și sugerăm un regim special care să țină seama de specificitatea uh, acestei profesii. În fine, dar nu în ultimul rând, dorim să armonizăm punerea în aplicare așa încât să avem o cooperare mai structurată între autoritățile naționale și în acest context încurajez utilizarea documentelor digitale care vor reduce costurile administrative pentru toate părțile interesate și ar, va ameliora și controlul. Este, cifrele pe care le-am văzut sunt foarte impresionante în ce privește povara administrativă. Vorbim de 3 până la 5 miliarde de euro pe perioada de 15 ani. Dacă îmi permiteți acum câteva cuvinte și despre proces. Așa cum a spus doamna președintă, Comisia a prezentat propunerea în plenar în momentul în care s-a adoptat. Acum două săptămâni ați avut ocazia să adresați niște întrebări către directorul nostru general și am avut și alte ocazii numeroase de a ne întâlni cu raportorii și de a prezenta propunerile asistenților și echipelor. Practic, ținem legătura zilnic cu Parlamentul Încercăm să răspundem toate întrebările care ni se pun. La Consiliu, permiteți-mi să recunosc rolul jucat de președinția din Estonia. A început să lucreze foarte intens pe acest dosar și s-au făcut progrese semnificative deja ce privește partea socială și piața internă pentru a ajunge la un, progres de, un raport de progres complet pe care Consiliul va uh, discuta în decembrie la Consiliul Transporturi. Asta va duce la o <clears throat> abordare generală care va fi adoptată uh, în timpul președinției bulgare în iunie anul viitor, după care se poate intra la trialog. În orice caz, Consiliul va fi gata. Președinția plănuiește ca pentru Consiliul de uh, din decembrie să există o dezbatere orientativă în ceea ce privește taxele de drum, care deocamdată este în suspans ca dosar. Sperăm că vor exista soluții de compromis uh, și au existat din partea statelor membre în ceea ce privește uh, prevederile legate de uh, sediu, uh, cam, uh, companiile căsuță poștală, calibraje, tahigraful, consolidarea și cooperarea uh, între statele membre nu veți fi uimiți să auziți cum că alte aspecte, cum ar fi cabotajul, sunt dezbătute intens actualmente, dar atmosfera este una în continuare constructivă. Și vom găsi soluții mai creative pentru a vedea ce facem cu acest cabotaj sistematic. Ce privește propunerile de ordin social, s-a ajuns la anumite elemente comune, cum ar fi uh, Uh, dormitul în uh, cabine sau întoarcerea acasă și așa mai departe. În ce privește directiva privind detașarea lucrătorilor, avem discuții actualmente la Consiliu și la EPSCO se va dezbate ceva esențial în la octombrie, iar ieri am discutat și la Coreper am și am văzut că există două tabere foarte clar conturate în rândul statelor membre. Mă bucur să fim aici prezenți mai mulți dintre noi pentru a vă răspunde la întrebări. Dumneavoastră sunteți comisia pe fond, lucrați, bineînțeles, și cu comisia Envi și cu comisia uh, ocupare, ca să ajungem la un rezultat constructiv. Vreau să repet că, din perspectiva comisiei, scopul ar fi să se adopte și să existe cât mai multe propuneri legislative convenite între părți. Înainte de mandatul Parlamentului dumneavoastră, președintele Juncker, în scrisoarea sa de intenție și din mm, declarația privind starea Uniunii, și-a dorit și își dorește adoptarea acestui pachet. Timpul însă este scurt. Uh, vă pot răspunde la întrebări cât mai mult posibil acum și dacă nu și nu avem timp, vă vom transmite răspunsurile noastre în scris mai ales pentru a da mai multe amănunte. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare amplă, dar care merită în continuare aprofundată, însă nu prea avem timp. Dau cuvântul tuturor celor care s-au înscris pe lista de vorbitori și o să încep cu domnul De Grande. Permítame Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dați-mi voie să fac uh, o mică observație aparte. Astăzi este ziua națională a Spaniei. Mi-ar fi plăcut să fiu acolo, însă sunt aici, mă aflu la muncă. Am să fac o observație. Prima Constituție a Spaniei, cea mai liberală, s-a adoptat în 1112 și avea o afirmație solemnă care spunea în felul următor, toți spaniolii sunt uh, drepți. Toată lumea era de acord uh, cu această propoziție. Același lucru se întâmplă și acum mă îndrept în altă direcție cu obiectivele și afirmațiile din acest pachet referitor la mobilitate, condiții de concurență mai bună, un sistem de transport mai integrat, modal, întărirea egalității sociale, o îmbunătățire a condițiilor de lucru, reducerea emisiilor în sectorul transporturilor, internalizarea costurilor externe, toate aceste principii cu toții suntem de acord că sunt lăudabile și obiective, însă trebuie să intrăm în cele din urmă în amănunte. Și în acest sens am să cer să fiu succint. Sprijinim uh, flexibilizarea perioadelor de odihnă săptămânale propuse de comisie, așa cum s-a afirmat înainte. Cu toate acestea, propunerea comisiei referitoare la aceste perioade de odihnă în cabina uh, șoferilor ne îngrijorează. Suntem de părere că ar trebui să aibă de o cazare adecvată de instalații sanitare pentru odihnă și ar fi foarte bine dacă doamna Werner ne-ar spune ce părere are Comisia despre aceste um, instituții de cazare, pentru că există de multe ori hoteluri care uh, prezintă condiții mai proaste decât cabinele șoferilor. În continuare, propunerile comisiilor referitoare la detașarea lucrătorilor, acestea nu sunt uh, adaptate la realitate și nu sunt proporționale. Directiva privind detașarea lucrătorilor a fost concepută pentru a reglementa condițiile de lucru ale lucrătorilor detașați câteva luni, însă a aplica aceste norme în sectorul de transporturi este un lucru, după părerea mea, complet deplasat. În continuare, Propunerea Comisiei referitor la normele de acces pe piața de muncă în sectorul transportului internațional elimină pragul care exista referitor la vehiculele mai mici. Comisia ne propune ca aceste norme să fie aplicate per total și vehiculelor um, cu până la 3 tone. Mi se pare că aceste norme sunt excesive și aș dori să știu care sunt justificările comisiei și cum am putea soluționa problema. Iar în uh, ultimul rând, pentru că nu mai am timp, am să fac o observație generală, care, da, e de caracter politic, însă e una pertinentă. Trebuie să atragem atenția Comisiei că toate aceste propuneri, împreună, cele din, din pachetul de mobilitate, presupun modificarea condițiilor actuale de concurență și vor exista câștigători și uh, perdanți. Câștigă țările centrale și mai bogate și pierd țările periferice cu un venit mai mic pe cap de locuitor. Ansamblul propunerilor are efecte, după părerea noastră, asimetrice și nedrepte. Iată de ce afirmarea anterioară referitoare la echitate mi se pare complet deplasată dacă să privim acest pachet în ansamblul său. Mulțumesc! Merci beaucoup, monsieur. Vă mulțumesc, domnule Nielsen. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Ei bine, mi-ar place să-l cităm pe domnul Juncker, președintele Comisiei, care a spus de mai multe ori, ori că în Uniunea Europeană nu trebuie să existe dumpingul social. Acesta ar trebui să fie punctul de plecare. Atunci când lucrezi pe un astfel de dosar. Și, așadar, Mă deranjează faptul că, da, vorbim despre modele de afaceri care, practic, vizează ideea de a se deplasa dintr-o țară într-alta în funcție de legislația cea mai favorabilă, că e vorba de modalitatea de instalare a firmei, că e vorba de costurile sociale și uh, Uh, contribuții. Mie mi se pare că acesta este dumpingul social pe care noi trebuie să-l combatem. Și mă gândesc mult la aceste companii tip uh, căsuță poștală. Ele trebuie să fie și mai bine um, circumscrise aici în această uh, propunere legislativă. Cabotajul nu mai contează șapte zile, cinci zile, două zile. Cel mai important este poți să controlezi fenomenul, poți să-l urmărești ce se întâmplă. Comisia propune ca statele membre să facă această supraveghere și bineînțeles că suntem de acord cu asta. Trebuie, pe de altă parte, să se creeze condițiile favorabile pentru ca statele membre să o facă. Avem și acele tahigrafe digitale la bordul vehiculelor care ar trebui să permită o mai bună supraveghere și urmărire a situațiilor. De asemenea, se pot urmări mai bine și prinde cei care încalcă legea. Bineînțeles că cabotajul este o problemă, trebuie să facem ceva în acest sens. <coughs> Tot așa, ca să respectăm ceea ce ne-a spus domnul Juncker, cum că nu ar trebui să mai existe dumpingul social. Acum, referindu-mă la directivă, îmi place că putem să găsim soluții combinate, să ne inspirăm din diferite experiențe, din diferite colțuri ale uh, Uh, Europei, dar piața se mișcă și ea, nu poți să impui totul printr-o directivă. Nu trebuie ca pretextul directivei să fie tocmai uh, acest uh, cabotaj. Și, bineînțeles, în sfârșit, control, monitorizarea, inspecțiile, foarte importante și aceste aspecte. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Domnul Robert Zilan. Well, it's, uh, I think it's uh, not so many people here in the room to... Nu avem foarte mulți uh, participanți la discuție, nu, în orice caz nu pentru o discuție aprofundată, dar vreau să mulțumesc Comisiei pentru ce ne-a prezentat, mai ales în legătură cu așteptările de la Consiliu. Ne interesează aceste aspecte. Nu cred însă că la Consiliu se vor uh, rezolva problemele de natură socială cu precădere. Ați spus că există două tabere la Consiliu, sunt și la Parlament două orientări politice clare uh, pe acest dosar. Dar piața unică este piața unică și definiția cabotajului este greșită. Ori vorbim despre piață unică, ori vorbim despre 28 de uh, piețe naționale. Comisia poate să impună o serie de condiții minime, dar rămânem în cadrul pieței unice și concurența trebuie să predomine. E foarte clar că nu în această formă vom ieși la liman. Am putea să trimitem mesajul, de fapt îl trimitem, cum că suntem foarte divizați pe acest subiect în Europa și trimit un mesaj, un mesaj prost și pieței. Haideți să dăm dovadă de bun simț. Nu prea înțeleg asta cu întoarcerea acasă. Care-i definiția uh, casei, domiciliului? Este vorba de locul unde se matriculează camionul sau este locul unde locuiește efectiv șoferul? Ce se întâmplă? Cum adică un, un cetățean european nu poate să se ducă în altă parte, în altă țară, pentru că poate să o facă fără pașaport? Mie, mie mi se pare că există niște concepte care nu sunt bine definite în această propunere. Poate că în anumite grupuri de lucruri la, situația s-a lămurit pe undeva, dar eu încă n-am primit răspunsuri clare la întrebările pe care mi le pun. Deci, cam asta. Dar haideți să discutăm, să cooperăm și să găsim uh, compromisurile optime. Ce facem uitat? Uh, am auzit uh, de problema considerentelor uh, care vor fi folosite în acest pachet mobilitate dacă mergem la plenară, nu asta este calea legală de urmat. Cred că creăm confuzie pentru că vom continua să dezbatem acest pachet, poate să va finaliza până la sfârșitul mandatului, dar nu există certitudine juridică în raport cu ce se întâmplă cu uh, Um, detașarea lucrătorilor. Există presiuni din partea unor lideri, din partea unor state membre, cum că această legislație va fi bătută în cuie în curând. Însă, oricum, certitudinile vor uh, persista pentru că la detaș- lucrătorii detașați avem problema acelor considerente. Da, mulțumesc, domnule Zile. Domnul Telicca. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Știm cu toții că Discutăm aici despre unul dintre cele mai importante dosare legislative. Foarte sensibil din punct de vedere politic, un dosar tehnic de asemenea, foarte tehnic, cu consecințe foarte mari. Vorbim despre piață, despre dimensiunea socială și despre partea fiscală de asemenea. Este foarte clar că părerile sunt foarte diferite, nu numai la Consiliu, cât și în sânul Parlamentului. Pe de altă parte, noi încă, încă nu am început discuția pe fond în comisie specialitate. Statele membre în acest timp iau măsuri în mod individual care pot să pară de tranziție sau temporare pe undeva, dar care știm bine că influențează poziția celorlalți și practic profilează sau arată ce ar putea să însemne negocierile în continuare. Și aș face câteva comentarii, dacă îmi permiteți. În primul rând, m-aș aștepta ca statele, Comisia să fie în contact cu statele membre care au luat deja măsuri de tip legislativ, non-legislativ, în mod unilateral, ar fi bine să existe uh, un apel către aceste state uh, pentru a calma cumva spiritele de dragul unei legislații de calitate pe care ne dorim cu toții. Da, vorbim despre uh, dumpingul social, despre piața internă. Fiecare înțelege lucrurile în fel și chip. Mă refer la dumpingul social. Unii chiar și piața internă o înțeleg în fel și chip. Trebuie să izbândim. Și asta numai în condițiile unui cadru juridic previzibil, consistent, consecvent, în cadrul căruia fiecare grup politic își dorește să ajungă la compromis. Avem liste de vot lungi, cu multe amendamente de compromis, care până la urmă să satisfacă pe toată, pe toată lumea. Există și cazuri, să fim sinceri, care înseamnă o serie de eh, încălcări ale legii, nu neapărat în Europa Centrală, dar poate și din Olanda, de pildă. Pentru că s-au văzut cazuri când șoferul a condus săptămâni în șir și a dormit în cabina camionului într-o parcare oarecare. Da, este o extremă, acest exemplu este extrem, dar tot înseamnă perturbarea pieței sau distorsionarea pieței și cred că trebuie să fim ambițioși și să fim atenți la pericole, la riscuri, pentru că aici în joc este nu numai uh, sectorul transporturilor, ci și alte lucruri. Apoi, există clar nevoia de a schimba alte lucruri, dar avem o serie de definiții și prevederi vagi și care nu sunt neapărat întotdeauna însoțite de studii de impact suficient de solide. Exemplu. La sfârșitul perioadei A, să zic, șoferul se întoarce, dar camionul nu. Problema este cu camionul respectiv, cu tirul, nu cu șoferul. Pentru că dacă vreau, eu pot să-l aduc înapoi pe șofer imediat. În uh, câteva ore. Poate să ia flexibusul, poate să fac altceva. Deci, atenție. Locurile de parcare. Da, doamnă președinte, nu știu. Știu că nu mai am timp. Dar avem o dezbatere serioasă sau nu avem pe acest pachet? sau facem doar observații generale. Eu aș vrea să avem o dezbatere așa cum se cuvine. Și încă un exemplu. Cabotajul. Problema sancțiunilor și amenzilor. Problema parcărilor, etc., etc. Per ansamblu, a, pachetul e destul de bun dar cu o serie de puncte cât se poate de spinoase și aș lansa a, a, un apel către toată lumea ca să existe niște presiuni astfel încât să avem un pachet bun pentru toată lumea, pentru transporturi, pentru partea economică, pentru partea socială de asemenea. Voi face o serie de propuneri, voi lucra cu raportorul dar mesajul meu este să fim rezonabili și să dăm dovadă de simțul răspunderii. Mulțumesc foarte mult, domnule Telicica. Iau și eu cuvântul ca și coraportoare, spune doamna președinte. În sfârșit, în sfârșit vom avea un pachet de mobilitate cu un capitol de prevederi sociale adevărate care identifică problemele existente și nu ne mai ascundem după deget. Așa cum a spus, domnule Telicica. dumpingul social. Toată lumea vorbit despre asta, asta înveninează și otrăvește proiectul european, deci trebuie neapărat să obținem rezultate din perspectiva socială. Scopul nu este de a-i uh, face să concureze lucrătorii între ei din diferite țări, ci ideea este cum să îi protejăm pe toți lucrătorii europeni și să îi tragem în sus și nu în jos, pe toți. Apoi, comisia vine și spune că aceste firme, fantomă sau cutie poștală, s-au uh, terminat, s-a terminat cu ele. Dar cum se face că aceste lucruri există și anul acesta încă? Situația nu s-a rezolvat. Ea trebuie abordată. Și sunt și firme care își deschid filiale false în statele membre și victimele sunt mereu aceleași, adică salariații, angajații care sunt exploatați cu salarii proaste și cu condiții de lucru nedemne. Și atunci avem o întrebare cât se poate de importantă. Inspecția, controlul, și asta înseamnă și sancțiune automat. Și nu prea zice nimeni nimic despre asta. Nu am să dau uh, nume. Numele unei companii, chiar aici în Belgia, la care mă gândesc acum, care s-a dedat la niște practici, n-a fost sancționată. Ar trebui ca ea să fie uh, sancționată aspru, pentru ca lucrurile să nu se mai repete. Cabotajul, acum. Deocamdată, cabotajul este permis maxim de trei ori perioada de șapte zile care urmează unui traseu internațional către țara de primire sau destinație. Eu nu înțeleg de ce Comisia dorește să scadă acest, acest număr de zile la 5 și mai ales să instaureze niște limite. De ce? Dacă în 5 zile șoferii de tir fac ce vor, adică se liberalizează lucrurile, asta înseamnă că condițiile de lucru nu mai sunt nici de cum respectate și cu atât mai puțin siguranța rutieră. Cu cât șoferul trebuie să meargă mai repede și, și știe că poate să facă oricâte drumuri vrea și unde vrea, cu atât siguranța rutieră poate să fie complicată, mai ales uh, când tranzitez mai multe țări. Și atunci vă rog să-mi explicați de ce astăzi nu mai avem această limită care era impusă în textul precedent. Cât privește controlele, inspecțiile, tahigraful, foarte bine, dar ce facem cu el în 2040? E inutil. Ori impuneți această mașinărie din 2020 încolo, ori nu. Nu mai servește la nimic. Iar controlele și inspecțiile trebuie să fie și ele efectuate, dar ca să fim siguri de tehnologia folosită. Vorbesc și eu mult, într-adevăr, spune doamna președinte, dar de ce să nu existe, nu-i așa, o agenție europeană de control în acest domeniu cu niște inspectori europeni? Înainte erau vameșii Acum, de ce să nu avem inspecția muncii care se deplaseze pe teren și să-și facă treaba? Că ar putea să o facă. Vedeți, n-am vorbit despre agenție, am spus un corp european de inspectori. Mă opresc aici și dau cuvântul domnului Peter Lundgren. Mulțumesc foarte mult. După cum spunea și colegul uh, meu precedent, eu am fost șofer de tir din 1994. Știu cum funcționează piața în țara mea. Am văzut cum stau lucrurile până în 1995, când din păcate Uniunea, când din păcate Suedia s-a decis să se alăture Uniunii Europene. Și sunt foarte dezamăgit că Uniunea Europeană nu a dus la îmbunătățirea competitivității din potrivă, normele UE au distrus competitivitatea, permițând uh, pătrunderea de tiruri din țări cu uh, salarii reduse, unde șoferii sunt uh, drept, folosiți drept sclavi pentru a concura cu companii serioase. primesc bani pentru a plăta taxe și a plăti contribuțiile sociale și a muncii legal, lucru care stă la baza uh, sistemului de bunăstare al unei țări, iar acum vorbim de simplificarea cabotajului. Doriți să-l reduceți de la șapte zile la cinci? Aveți probleme și în a număra până la trei, se pare. Trebuie să scăpați de toate acestea pe piață. Cred că puteți număra totuși mai bine de atât. Lucrurile sunt mult mai simple. E o mare greșeală când Uniunea Europeană a creat directiva privind cabotajul, a fost o mare greșeală că nu s-a spus nimic referitor la faptul că după cabotaj camionul ar fi tre- trebuie să se întoarcă înapoi în țara de origine. Dacă această propoziție s-ar fi aflat acolo de la bun început, nu ne-am afla acum aici, încercând să remediem această greșeală care se transformă tot mai mult într-un monstru îngrozitor. Nu am speranțe de la noua directivă, nu cred că va remedia nimic. Cine se va asigura că va funcționa? Forțele locale de poliție sau autoritățile fiscale? Habar n-are nimeni. Trebuie să se creeze o structură locală de organizare care va avea nevoie de timp, iar noi avem nevoie de soluții aici și acum. Această directivă ar trebui să fie ruptă, pur și simplu poliția nu poate controla nimic. Iar acest text spune că transportul ar trebui să se desfășoare înspre locul apropiat cel mai uh, adecvat. Cine interpretează la ce anume se referă această uh, sintagmă? Nu facem decât să deschidem ușa unor abuzuri aici ar trebui să vorbim despre asta în uh, directiva normală referitoare la cabotaj, nu în directiva combinată. Văd cum funcționează directiva cabotajului în țara mea, a distrus piața, a deschis ușa unor noi propuneri, însă acest transport liber timp de 5 zile și ce s-a făcut acolo, nu a făcut decât să înrăutățească situația pentru transportul pe termen lung avem aceleași condiții pe care se aplică distribuție pe, termen, pe distanțe scurte, cât și pe distanțe lungi, pentru că un camion poate traversa frontiera de mai multe ori și să facă repartizare în mai multe orașe timp de 5 zile, pentru că există mai multe tranzacții. Toate acestea pot fi integrate în legislație în mai multe feluri și veți vedea consecințele în curând acea perioadă de odihnă de o săptămână. Visați pur și simplu că șoferii se vor duce la hotel și vor adormi de îndată. Un șofer nu vrea să-și părăsească camionul, se simte răspunzător pentru acest camion. Și câte hoteluri, sincere, ați văzut dumneavoastră care pot primi un uh, șofer cu un tir de 40 de tone? Creați aici un monstru care nu va face decât să distrugă toată piața. Mulțumesc, domnule Lundgren. Încercați să vă încadrați totuși în timpul dumneavoastră de intervenție, pentru că dacă nu, cea de-a doua parte care se referă de asemenea la subiecte importante va dispărea complet. Vă rog așadar, încercați să vă încadrați în maxim 3 minute. Domnule Fandecamp, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am să încerc să mă încadrez în două minute. Trei minute e mult. Oricum, mulțumesc. Eu sunt raportor pentru perioada de condus și de odihnă și, după cum bine știți, cred că este important că portăm acest schimb de opinii în această dimineață. Am șapte observații pe care aș dori să le fac în această dimineață. În primul rând, relația între diferitele dosare de care ne ocupăm, Comisia Europeană, Parlamentul și Consiliul, trebuie să se asigure că avem o abordare de ansamblu aici, pentru că, în caz contrar, s-ar putea să ne regăsim într-o situație dezastroasă. Raportorii și, raportorul și raportorii din umbră trebuie să fie în strânsă legătură. Raportul meu se referă la locurile de parcare. E o problemă. Nu putem uh, să-i oprim pe oameni să, doarme în, uh, să doarmă în cabinele lor dacă nu au unde să se oprească. Și din punctul meu de vedere, propunerile comisiei aici sunt mult prea slabe. Nu le poți impune oamenilor ce se va întâmpla, ce să facă, dacă nu au la dispoziție uh, unde totuși să execute aceste dispoziții. Și așa ajung la cel de-al doilea punct. Trebuie să ne asigurăm că avem o abordare coerentă și consecventă în ceea ce privește politica socială. Un salariu adecvat, condiții de muncă decente ar trebui să fie încadrate în acest pachet și cred că e fundamental să facem acest lucru. În ceea ce privește tahografele și aici avem o problemă. Sunt de acord cu ce spunea doamna președinte în urmă cu câteva momente, dacă ne concentrăm pe 2030, Uniunea Europeană pur și simplu se va face de râs. Eu voi prezenta un amendament care va reduce acest interval cu 10 ani și uh, voi introduce de asemenea un amendament referitor la um, restructurarea tahografelor, să vedem cum putem reformula și cum putem discuta și despre refinanțare. Trebuie să discut despre toate acestea cu colegii mei mai în amănunt, uh, Cred că vehiculele comerciale ușoare ar trebui de asemenea să fie prevăzute cu tahografe. Nu cred că e complicat și cred că ar putea într-un fel chiar să um, netezească un pic problemele referitoare la competitivitate. Domnul Lungă are dreptate, problemele sunt extrem de vaste, iar la PPE suntem îngrijorați și ne gândim la introducerea unei perioade de liniștire, un pic de odihnă, după acele 5 zile nelimitate de cabotaj. Cred de asemenea că există o problemă importantă în ceea ce privește întreținerea. Nu am discutat despre acest aspect în legislația actuală și trebuie să venim cu îmbunătățire aici. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnul Tero, pentru că terminăm acum cu raportorii. Îmi cer scuze, doamna Monteiro de Aghiar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, aș dori să-i mulțumesc Comisiei pentru că a venit astăzi aici și ne-a explicat pachetul de mobilitate, un pachet complex, după cum am putut observa. Prezintă, într-adevăr, aspecte pozitive, însă având în vedere că e atât de complex, va trebui să fim foarte atenți, iar dezbaterea de astăzi este fundamentală pentru a concretiza mai bine anumite puncte de interes. Am vorbit de piața internă. Trebuie să ne concentrăm asupra aspectelor sociale, mai ales, fără însă a uita despre toate aspectele ce țin de taxarea rutieră. E absolut important ca propunerea să clarifice acele chestiuni unde exista până acum ambiguitate și care a făcut ca anumite state membre să impună măsuri cu caracter unilateral. Măsuri care nu fac decât să submineze ce încercăm noi să obținem, și anume piața unică comună. Vrem ca aceste măsuri să fie aplicate și să fie supravegheate de autoritățile corespunzătoare. Vrem să propunem măsuri clare, simple, care pot fi ușor puse în aplicare și care protejează aspectele sociale. Nu vrem să creăm poveri inutile, fie că e vorba de poveri administrative sau financiare, mai ales pentru IMM-uri. Și, de fapt, IMM-urile sunt cele care transportă majoritatea mărfurilor. Credem în soluții europene care să fie practice și economice. Pentru a încheia, pentru că sunt uh, și eu um, una din uh, mă număr printre raportorii dosarelor discutate. Iată de ce aș dori să discutăm despre uh, timpul în care este folosit un vehicul în anumit, într-un anumit stat membru, aceste patru luni, de unde vin? Au apărut în studiu de impact? Supravegherea de către autoritățile competente în continuare. Știm că autoritățile răspunzătoare de inspecții operează în mod diferit de la stat la stat în continuare înregistrarea vehiculelor închiriate. Aici nu există propuneri din partea Comisiei. Știm că avem 28 de tipuri diferite de norme aici. Iar pentru a conchide măsurile specifice, există însă în anumite state membre Piața e liberalizată complet, Slovenia, Slovenia și Slovacia. Acolo ce se întâmplă? Mulțumesc așadar pentru prezentare, dar avem nevoie de lămuriri în anumite privințe. Doamna Lukacevska, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că ar trebui să ne luăm timp pentru a digera un pic acest dosar. E imposibil altfel. Cur, firește, trebuie să preîntâmpinăm orice abuz și trebuie de asemenea să uh, anticipăm așteptările angajatorilor. În cele din urmă, de asemenea, e important ca consumatorii să fie mulțumiți de ce obținem. Aș vrea totuși câteva întrebări. Aș dori să întreb Comisia Ca ce atitudine are față de actele juridice? Până acum s-a vorbit că um, aceste acte au un caracter special, însă, dintr-o dată, Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă ar trebui să preia partea referitoare la drepturile și relația cu angajatorii. Puteți să ne explicați mai mult? Rămâne la Comisia de Transporturi sau, într-adevăr, o parte a activității noastre ar trebui să fie transferată Comisiei pentru Ocuparea Forței de Muncă? Acum, în ceea ce privește cabotajul, în studiul de impact vedem că 15 țări sunt uh, mulțumite cu regulament, însă uh, celelalte vor avea de suferit de pe urma regulamentului. Vă reamintesc că în cele din urmă, 2% din tranzacțiile în transporturi sunt tranzacții de cabotaj, iar în cazul cabotajului e vorba de eliminarea timpilor morți și de a pune capăt poluării. Ce vrea Comisia de fapt să obțină? Care este obiectivul? Da, să protejăm mediul înconjurător, să eliminăm timpii morți sau în cele din urmă e vorba de a mulțumi doar câteva țări și de a le înfuria pe celelalte. Și doar încă câteva observații, dragi colegi și colegi. Dumping putem citi în dicționar la ce anume se referă. E vorba de un serviciu sau un bun care este oferit sub prețul de producție. Nu am întâlnit o companie de logistică care să ofere un serviciu sub prețul de producție. Nu există așa ceva. Firește, e vorba de competitivitate. Știu că multora dintre dumneavoastră e greu să accepte, însă repet, vă rog, e vorba de diferite nivele de evoluție în statele membre, costuri diferite și prețuri diferite, fie că vă place sau nu, nu putem discuta despre dumping social și iată de ce ar trebui să se aplice definiția corectă aici. Doamna de munte, trei minute, repet, uh, dacă continuăm așa, e imposibil să ne încadrăm în timp uh, pentru dezbaterea cu numărul 2, așa că ne vom opri la raportare și la raportorii din număr. Îmi cer scuze, însă avem deja șapte minute întârziere. Vom avea în total o întârziere de un sfert de oră care, uh, vor cur- care uh, va scurta dezbaterea următoare. Nu mai avem timp așadar rămâne doamna Del Monte, domnul Van Etterburg și uh, domnul Deli, după care vom trece la cea de-a doua dezbatere și cred că comisia va trebui oricum să răspundă, pentru că, în caz contrar, va fi imposibil. No. No, c'est le problème, c'est pas la voix de... Nu e vocea deputaților, ci uh, raporturii care trebuie să-și facă vocea auzită pe dosar cei care se vor exprima uh, și în cazul celei de-a doua dezbateri uh, vor avea contribuții la fel de pertinente ca în cazul primei. Doamna Del Monte, vă mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, sunt de acord cu colegul Fan de Camp că trebuie să ajungem la un acord pentru că nu putem să ajungem la sfârșitul mandatului fără a fi aprobat acest mandat, acest, acest pachet. În ceea ce privește timpul de odihnă și de condus, trebuie să facem o deosebire între transportul de mărfuri și transportul de pasageri, pentru că uh, um, în transportul de pasageri trebuie să dăm dovadă de mai multă flexibilitate, să ținem cont de nevoile turiștilor care poate vor să se oprească într-un anumit loc, sunt anumite perioade de pauză care trebuie eliminate. Iată de ce trebuie să facem um, o deosebire față de transportul de mărfuri. În continuare, intrând în amănunt în ceea ce privește propunerea Comisiei referitor la regulamentul 561. Vorbim aici, de, se vorbește de domiciliu, așa au spus și colegii. În, a, în această privință, după părerea mea, ar trebui să specificăm, pentru că în legislația italiană există o deosebire între re, uh, reședință și domiciliu. Prin reședință se înțelege uh, căminul obișnuit, în timp ce domiciliul reprezintă uh, locul ales de persoana în cauză pentru a-și desfășura uh, interesele sau afacerile. Iată de ce ar trebui să evităm orice înțelegere. La 8 bis, uh, timpul de odihnă în afara camioanelor. Mm, aș dori să știu dacă Comisia dispune de un studiu referitor la acele zone adaptate, care să nu fie neapărat uh, zone de cazare, pentru că putem veni poate și cu evaluări, uh, poate un, chiar care ar presupune un anumit cost uh, mm, și ar putea să fie poate chiar o soluție mai potrivită decât uh, zonele adaptate lângă autostrăzi. În continuare, în ceea ce privește cabotajul, aș dori să-mi spună Comisia cum va rezolva problema transporturilor la nivel transfrontalier, pentru că aici ne putem amăgi. Avem uh, nenumărate norme astăzi. Și înțeleg, există o lacună când vine vorba de controlele efectuate. Uh, dar știu și faptul că normele pot fi eludate. Iată, ce facem cu transporturile la nivel transfrontalier? În continuare, în ceea ce privește tahografele, a continua cu implementarea cred că e greșit. Iată de ce, după părerea mea, ar trebui să venim cu un răspuns imediat. Încă o dată, scot în evidență importanța controalelor. Știm astăzi că uh, de multe ori normele sunt încălcate fără însă se aplica o sancțiune. Vă mulțumesc. La parola, Deli. Mulțumesc la cuvântul domnului Deli. Două minute. Mersi, madame președinte. Actually, uh, as a, um, uh, when we act as legislators... Uh, Când suntem legislatori, cred că trebuie să abordăm anumite teme, nu doar să creăm legislație de dragul legislației. Ce e important în transport? Tema equal și egalitate de șanse pentru toți jucătorii din toate statele membre. Apoi, reguli clare pentru a elimina birocrația, în special pentru IMM-uri, și, de asemenea, să nu creăm lacune juridice care să permită eludarea legislației. Legislația trebuie să fie aplicabilă și utilizabilă. Ca shadow pentru PP, pentru partea lex specialis din pachet, trebuie să spun deschis că mă îndoiesc sincer că propunerea comisiei care acum uh, supune și șoferii legislației detașarea lucrătorilor, poate să uh, își atingă toate obiectivele și să răspundă tuturor așteptărilor. Cum colegul Zile a menționat deja, Comisia Ample, care se ocupă de detașarea lucrătorilor, citează transportul doar într-un considerent, mai precis considerentul 10. Nu văd un temei juridic în uh, considerarea considerentelor ca o uh, regulă fermă. Nu cred că transportul uh, își are locul în cadrele directivei de tașare a lucrătorilor. Sunt deci multe întrebări, multe îndoieli asupra felului în care putem obține un acord. Vă rog să conchideți, spune președinta. Mă opresc aici. Domnul Van Mittenborn, mulțumesc. Voi fi succint, doamnă președinte. Cred că toți colegii au dreptul să vorbească. E un pachet foarte important, acesta al mobilității. Prima mea observație despre proces. E nevoie de mai mult timp de dezbatere. Cred că e vorba de a găsi un echilibru între piața internă pe de-o parte și pe de altă parte protecția șoferilor. Și când vine vorba de ei și se vorbește de timpul de muncă și timpul de odihnă, articol 8 bis și 8 ter, trebuie să definim ce înseamnă acasă Cred că e nevoie de definiție juridică și sunt de acord cu colegul Telicca. Totul ține de parcări uh, sigure, pentru că în ziua de azi sunt foarte mulți cei care suferă de faptul că uh, șoferii de tiruri se parchează ori pe unde pot. Cabotajul. 5 zile fără limită la volan e poate prea mult, trei zile zic eu că e un compromis bun. Trebuie să reținem că ne gândim și la mediu și să nu avem șoferi cu camioane goale care se plimbă prin toată Europa. Nu trebuie să dăm înapoi în fața liberalizării transportului rutier. Vă rog, dragi colegi, să fim atenți că e vorba de o grămadă de locuri de muncă. Poate că nu sunt toate în Franța și Olanda, dar în România și Bulgaria și trebuie să avem grijă de toți cetățenii europeni și din aceste state membre. Nu încercați să divizați, ci încercați să aduceți împreună. Ultima observație, nu cred că e înțelept să de- declarăm directiva detașarea lucrătorilor aplicabilă de transportul internațional. Cred că e o cale de neurmat, pentru mine cel puțin și, sigur, vorbim de uh, aplicare. Și în secolul 21, eu zic că avem nevoie de o abordare digitalizată, inteligentă. Și nu cred că e nevoie de un tahograf inteligent pentru vehiculele ușoare, pentru că e o povară mult prea mare, mai ales pentru cei care livrează colete, uh, și, din nou, e vorba de a găsi justul echilibru. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Kramer, acum. În primul rând, aș dori să vă spun că nu sunt de acord că schimbăm uh, regulile în mijlocul dezbaterii. La început au vorbit oameni 5 minute, după care alții n-ar mai trebui să mai ia cuvântul. Mi se pare inacceptabil, pentru că dacă există, nu există timp suficient la dispoziție, toată lumea ar trebui atunci să fie limitată, nu pur și simplu să se retragă cuvântul câtorva. Concurența. Trebuie să fim uh, echitabili, bineînțeles, iar prețul de producție nu se referă doar uh, la producător nu e interesant doar pentru el, ci și pentru stat. Dacă întreprinderile nu plătesc impozit, dacă nu există un salariu minim prevăzut de lege, atunci fac o afacere, dar în condiții neloiale. Iar cel care e sincer și echitabil nu e nevoie să fie și prost. Iată de ce facem reguli, dar dacă regulile nu sunt uh, verificate, mai bine uităm de ele cred că tahografele trebuie introduse și nu abia în 2030. Deja în urmă cu 3, 13 ani am început discuțiile referitoare la tahograf. Există tehnic și dacă pentru vehiculele ușoare vor fi prevăzute tahografic, costele nu vor fi uh, considerabile. Este important. Elveția deja ne arată acest lucru. Elveția are o taxă rutieră pentru toate camioanele. Uh, În această direcție trebuie să mergem și noi când vine vorba de controlele sociale. Regula referitoare la cele 5 zile. Firește, a fost creată ca lucrurile să continue ca până acum și îi dau dreptate lui Lundgren. În Germania, camioanele nu au voie să circule în weekend, dar 5 zile au voie, după care continuă. 5 zile, încă 5 zile, conform legislației germane, ar putea circula la nesfârșit și situația se înrăutățește pentru că se plătește salariul minim. Am avut o dezbatere. Un șofer român a spus că 8 luni a condus în Germania, Franța și Olanda, a dormit întotdeauna în camion și a fost plătit cu salariul uh, românesc de 233 de euro. E o sclavie modernă, de nepermis. Situația trebuie să se schimbe neapărat. Ieri am purtat o dezbatere cu Asociația uh, Transportatorilor și Expeditorilor Germani. Tahografele există deja și controlele trebuie puse în aplicare ca să nu-i pedepsim pe cei cinstiți. Am spus, da, treaba cu salariile nu uh, e, e corectă. După care uh, alții spun că, alte companii spun că nu au destui șoferi, așa că plătesc doar 2000 de euro. Iar apoi se spune că șoferii primesc uh, indemnizații, primesc diurne, iar prin aceste diurni, diurne primesc peste 2000 de, or, de 1000 de euro, însă aceste diurne nu trebuie declarate, nu sunt impozabile și, bineînțeles, statul e păcălit. Uh, situația trebuie clarificată, avem nevoie de transparență pentru că în caz contrar avem dumping social și nu vrem asta. Mulțumim, doamna Mulțumesc frumos, doamna președintă. Și eu cred că este corect ca toți colegii de aici din Parlamentul European să-și exprime un punct de vedere pe acest subiect care este foarte important acest pachet de mobilitate a fost necesar și a venit aici în parlamentul european pentru a asigura o piață de transporturi mai echitabilă și o piață de transporturi mai integrată. din păcate îmi este teamă că prin acest pachet de mobilitate ajungem la o fragmentare a pieței de transporturi. nu este nicio surpriză că doamna care reprezintă comisia europeană ne spunea că la nivel de consiliu avem două blocuri de state membre cu poziții total divergente la fel se va întâmpla și aici în parlamentul european. de ce? pentru că nu se poate să luăm măsuri care sunt favorabile pentru anumite state membre și efectiv discriminează alte state membre cum sunt cele din centrul și estul europei în primul rând trebuie să înțelegem că da trebuie să luăm măsuri aici și avem datoria să luăm măsuri care favorizează cetățenii care favorizează angajații să promovăm tot ceea ce înseamnă protecție socială dar în același timp nu putem lua măsuri care vor scoate după piață companiile care generează locuri de muncă pentru cetățenii europei. dacă vom face acest lucru vom genera un șomaj în țările din centrul și estul europei. de asemenea trebuie înțeles un lucru colegul meu domnul cramer spunea despre situația unui român unui șofer român care timp de opt luni de zile a lucrat în toată europa fără timp de odihnă și fără să își primească drepturile legale dar aș fi vrut să l întreb pe acel șofer român dacă lucra pentru o companie românească sau lucra pentru o companie din vestul europei care abuzează de legislația din alte state membre. acesta este un lucru foarte important și poate acesta ar fi lucrul pe care ar trebui să l rezolvăm aici prin legislația pe care o adoptăm și cred că de aici trebuie să pornim discuția. referitor la cea de a doua parte a dezbaterii o să profit pentru că sunt raportor din umbră pe, o, pe directiva de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri și o să profit de acest moment pentru a nu vorbi de două ori. la nivel principal, înțeleg că tarifarea accesului la piața dacă nu sunteți de acord revin ulterior cu întrebarea privind, uh, uh, privind uh, taxarea și am să mă opresc aici și cred că m-am încadrat și în timpul necesar. Mulțumesc frumos! Merci beaucoup, Madame Tarpadel, et on a l'honneur. Mulțumesc, avem onoarea de a-l primi pe colegul nostru de la Comisia EMPL și dau acum cuvântul doamnei Bova. Cred că v-am pronunțat uh, numele greșit, da. Îmi cer scuze. Javalova. Mulțumesc. Da, am decis să iau cuvântul la sfârșit pentru că sunt raportor din umbră la detașarea lucrătorilor și am fost numită la Comisia Ample ca raportor pentru uh, um, capitolul social al pachetului mobilitate. Deci cred că ne vom vedea destul de des. Am lucrat pe această temă încă de la început, chiar și înainte ca să ne lanseze comisia revizuirea detașării lucrătorilor, deci am să, uh, aș putea vorbi 5 ore despre toate detaliile, dar nu am să o fac acum. Mă puteți întreba de, pentru orice detalii. Cum s-a spus deja de către unii colegi, avem nevoie de un echilibru just între e, uh, libertatea de circulație a serviciilor și a lucrătorilor. Acum pe masa ample și îmi asum această responsabilitate, fiind eu însă shadow, e vorba mai mult de protecția lucrătorilor, mult mai mult decât uh, libera circulație a serviciilor. Îmi pare rău pentru asta, dar uh, asta e uh, alcătuirea la ample și alcătuirea uh, raportor plus raportor din umbră. Transportul e citat doar în considerente. M-am bătut la propriu, puteți vedea. M-am luptat pentru transport ca el să figureze, acest sector să figureze într-un articol al raportului dar ceilalți raportori din umbră nu au permis acest lucru. Eu sunt foarte preocupată de Uh, aplicarea directivei uh, detașarea lucrătorilor, pentru că nu va fi clar deloc atunci când vor fi puse în paralel cele două, detașarea lucrătorilor și pachetul mobilitate, transportatorii nu vor ști ce au de făcut. Deci sunt foarte preocupată, votul e luni, cum știți probabil, dacă încă mai puteți vorbi cu, cu raportorii, raportorii din umbră din grupurile voastre politice ar fi bine, dar textul e deja pe masă și din perspectiva mea, încă mai cred că libera circulație a serviciilor trebuie să se bazeze pe principii solide și nu sunt mulțumită de compromis. În fine, și repet, vă stau la dispoziție cu orice detalii, oricând, pentru că cunosc pe de rost detașarea lucrătorilor, mă preocupă foarte mult de comunicarea pe care o avem uh, pe această temă. Se vede chiar și aici în sală. Iar la Ample uh, lucrurile stau încă și mai rău. Suntem foarte divizați Eh, este un lucru care divizează Europa, prejudecățile domnesc și se folosesc cuvinte ce nu ar trebui să fie utilizate. Și eu cred că e foarte important să fim atenți despre ce vorbim și cum vorbim. Unii colegi au acuzat eh, Cehia de abuz, dar de fapt eh, am aflat mai apoi că e un flamand care a făcut o companie fantomă, a pus pe picioare o companie fantomă în Cehia. E bine, la Comisia Tran aveți o mare responsabilitate. Comisia EMPL a transferat oarecum responsabilitatea uh, către dumneavoastră, citând transportul doar, în, doar în considerent. Și un ultim cuvânt. Spuneți-mi ce salariu vreți pentru șofer și am să vă spun ce fel de Europa visați. Doamna Werner, din partea Comisiei, dacă ne puteți răspunde în 1-2 minute pe temele cele mai importante, chiar dacă vă reamintesc, dragi colegi, aceste teme sunt foarte importante și merită o dezbatere mai aprofundată, dar încercăm să uh, uh, găsim în agenda timpul necesar. Știți că s-a amânat votul raportului domnului Eckhout pentru săptămâna viitoare și poate uh, că vom avea posibilitatea să redeschidem și această dezbatere ca să continuăm să vorbim despre asta. Doamna Werner, din partea Comisiei, vă rog. Um, Mulțumesc foarte mult. E foarte greu să răspunzi într-un minut sau două la toate aceste întrebări, dar încep prin a spune că Comisia împărtășește în general multe dintre opiniile exprimate aici de membrii dumneavoastră Trebuie să luăm uh, propunerea în ansamblul său și să găsim un echilibru între competitivitate, protecția mediului, partea socială și, bineînțeles, aplicarea legii și exact asta dorim să facem împreună, să calibrăm lucrurile astfel încât această legislație să poată să fie aplicată, respectată și nu încălcată. Aș dori să lămuresc câteva lucruri legate de detașarea lucrătorilor. Noi înțelegem că directiva generală, vechea directivă din 96 privind detașarea lucrătorilor se aplică aici. Noi propunem o legislație specifică, specifică pentru transporturi care să uh, ușureze aplicarea, pentru că, de exemplu, se uh, aplică salariul minim, de pildă, ca și criteriu numai din ziua a treia a transportului internațional, dar imediat să se aplice acest criteriu în cazul cabotajului. Deci pentru noi este important să facem această distincție, indiferent de ce număr de zile vom alege la sfârșit. Apoi, apoi uh, implementarea, respectarea acestei legislații și ce se va întâmpla, cum a spus și doamna președinte. Există mai multe elemente. Un rol important acordat acestor uh, tahografe și cu cât avem mai multe tahografe inteligente la bord, cu atât mai bine. Am uh, întreprins un studiu care va fi publicat în februarie anul viitor, noi la comisie, și cred că va fi o contribuție deosebită la această dezbatere pe partea tehnologică care să permită și să ușureze aplicarea acestor prevederi se propune uh, o mai mare cooperare între autoritățile naționale, o simplificare și uh, o fluidizare a regulilor, controlul densității, dar uh, nu ne ocupăm de sancțiuni, se pare că acestea sunt de competență națională. Pe de altă parte, dorim să consolidăm regulile legate de buna reputație a companiilor de transport și asta poate doare și mai mult decât uh, sancțiunile uh, bănești. Cel mai grav poate pentru o companie să se și piargă bună reputație decât neapărat să primească o amendă. Și aș zăbovi un pic asupra condițiilor de odihnă, dacă îmi permiteți în ce privește simplificarea regulilor de cabotaj, ideea era să nu mai avem un număr specific de operațiuni posibile, pentru că asta este greu de urmărit, ci să avem un număr de zile. În timpul acestei perioade, în acestor zile, ă, numărul de, sau timpul de odihnă și de condus se aplică în continuare și Trebuie să vedem ce înseamnă, bineînțeles, aici condiția adecvată de odihnă în cadrul timpului săptămânal de odihnă. Discutăm asta și în legătură cu locurile de parcare sigure și bune. Studiul nostru ne va permite să cartografiem situația, să vedem că avem suficiente sau nu, sau nu după caz, locuri de parcare adecvat uh, dotate și dacă sunt uh, lipsuri să le completăm și să clarificăm, bineînțeles, ce înseamnă domiciliu, ce înseamnă acasă sau casa. Bineînțeles că nu este simplu și șoferul trebuie să poată să aleagă care este acel loc pe care îl consideră casa lui, domiciliul său permanent. Având în vedere constrângerile de timp, mă opresc aici. Doamnă președinte, dar mai sunt întrebări legate de proporționalitatea normelor, de vehicule ușoare, ce privește transportul combinat, să ne întoarcem, propun la discuție după ce vom avea o propunere de la comisie și apoi acele patru luni. E vorba de uh, sezoane, de durată, acestora și de intensitatea lor de asta este legată perioada de patru luni. Mă opresc aici, dar aștept, bineînțeles, să dialogăm în continuare. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Trecem la a doua dezbatere, care vizează mai cu seamă problema tarifelor doamna Werner de la Comisie. Transportul rutier este de departe uh, un uh, transport uh, foarte important în Uniunea Europeană, mai, mai important decât celelalte moduri de transport. Uh, Rămâne, bineînțeles, un uh, sector care ne interesează, e vorba aici de poluare, e vorba de siguranța rutieră, dar și de contribuție la obiectivele de reducere a efectelor schimbărilor climatice și problema economică. Dorim, uh, bineînțeles, ca poluatorul plătește să fie un principiu de bază în uh, acest exercițiu. Iată de ce am propus să se modifice două acte legislative, în primul rând Eurovinieta și directiva omonimă, ca să ne asigurăm că există mai multă coerență în tarificarea și taxarea respectivă și EETS, directiva privind uh, taxa de drum electronică, să simplifice lucrurile aici și să fie mai puțin uh, costisitoare atât pentru statele membre cât și pentru utilizatori. În primul rând, modificările la directiva Eurovinietă. Dorim să se extindă domeniul de aplicare ca să se acopere toate vehiculele. Adică se va aplica nu numai uh, uh, camioanelor, dar și furgonetelor, uh, autobuzelor, autocarelor și mașinilor private care lucru va contribui la decongestionarea uh, traficului, la scăderea poluării și așa mai departe. Dorim să trecem de la vineta clasică forfetară bazată pe timpul efectiv la un alt sistem și asta în mod treptat, să ne bazăm pe tarificarea pe uh, bază de distanță, care ni se pare justificată și din punct de vedere al protecției mediului. Dorim o aplicare mai simplificată a um, tarificării din punct de vedere al costurilor externe, ca să se reflecte mai bine comotul, poluarea aerului și așa mai departe. Dorim să vedem nivelul real de CO2 emis pentru toate aceste vehicole dorim să se poată aplica taxa respectivă și în cazul aglomerării în trafic sau a ambuteiajelor și aici dorim ca veniturile să fie direcționate direct pentru a finanța moduri de transport alternativ. Știu că la Parlament acest gen de direcționarea fondurilor către anumite linii bugetare este mult mai avansată decât la noi, dar ar trebui să găsim cu toții, bineînțeles, o soluție realistă. Cât privește taxele de drum electronice, avem două probleme care ne împiedică să mergem repede. În primul rând, nu avem interoperabilitate transfrontalieră, o știm și de la alte moduri de transport, de exemplu de transport ferat, care nici ele nu sunt interoperabile. Și în 2013 Parlamentul European a cerut Comisiei să acționeze în acest sens. Într-adevăr, facem asta acum. Și a doua probleme este ce facem cu aceia care uh, nu respectă legislația, aflându-se într-o altă țară, cum să se plătească uh, amenziile? Există pierdere milioane de euro la buget din pricina acestor scăpări. Mai multe posibilități atunci. Directiva privind interoperabilitatea. Comisia propune un schimb obligatoriu de informații și date între statele membre care uh, să-i vizeze pe cei care nu își plătesc amenziile și, mai bine zis, nu plătesc taxele respective și apoi o decizie care să definească acest sistem de eh, taxe de drum electronică ca să nu existe obstacole în fața intrării pe piață a furnizorilor de asemenea servicii. Iar utilizatorii se poată să meargă liniștiți mm, într-o țară în alta să, să aibă la bord același echipament, să plătească același tip de factură. Trebuie să ne asigurăm că există coerență și consecvență în aceste măsuri, dar nu cred că trebuie să adoptăm directiva înainte de a modifica decizia, ca să mă refer la cele două texte menționate. Am aflat că există o cauză pe rol în Germania în acest sens. Modificările pe care le aducem noi eh, tocmai combat fragmentarea în acest domeniu și să nu uităm că vorbim aici despre un sector economic unde companiile europene sunt lidere Uh, internaționale și n-ar trebui să le împiedicăm să își uh, consolideze această poziție pe piețele internaționale. Vă mulțumesc foarte mult, o să fiu atentă, foarte atentă cu timpul, pentru că nu ne mai rămâne mult la dispoziție. Vom avea audiere pe acest subiect și alte dezbateri în continuare. V-aș acorda uh, domnilor raportori 3 minute și apoi pentru cei din umbră încă 2 minute. În primul rând, Doamna uh, Provodalon are prima cuvântul, raportor, nu, raportor. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. O să vorbesc despre directiva sau revizuirea directivei privind eurovinieta, mai multe mize, eliminarea uh, desirosonerilor de concurență între diferiții actori de transport, apoi eliminarea discriminărilor între diferiții utilizatori ai drumurilor, Apoi, Cartea Albă pentru deplină aplicare a principiilor uh, utilizatorul plătește și poluatorul plătește. Astăzi, mai puțin de 25% din uh, sistemul nostru rutier uh, care este acoperit de această taxă de drum. Deci există lacune. Uh, apoi accelerarea tranziției către o mobilitate curată, fără emise, apoi lupta împotriva degradării continue a rețelei de drumuri și șosele în Europa și, în sfârșit, stabilitatea sistemului de taxe pentru a plăti sau a finanța infrastructurile rutiere. Cred că Comisia ne propune lucruri bune în direcția cea bună, lărgirea perimetrului de aplicare către toate vehiculele grele, includerea celor ușoare, apoi um, un sistem progresiv de taxă bazată pe durată, o posibilă taxă în funcție de starea traficului și așa mai departe. Tot atâtea măsuri care vor permite promovarea obiectivelor din Cartea Albă pentru a ține cont de utilizarea reală a infrastructurii rutiere și să îi determine pe oameni să aibă vehicole mai curate. Însă e loc și de mai bine, mai multe aspecte. În primul rând, costurile externe Uh, propunerea comisiei este ambiguă. Se pot face interpretări în fel și chip, de aceea voi propune lucruri pentru ca să vedem ce facem cu partea de costuri externe negative ale acestui uh, sector. Există mult de făcut, multe de făcut în acest sens. Apoi, direcționarea veniturilor. Dacă ne bazăm pe taxa uh, pe bază de distanță, trebuie să ne asigurăm că acești bani sunt folosiți, pe de-o parte, pentru a finanța renovarea drumurilor și, pe de altă parte, cheltuielile publice care sunt eh, efectuate eh, în eh, Uniunea Europeană pentru a menține drumurile și șoselele, acestea au scăzut cu 30%, nu se mai poate așa ceva. Pe de altă parte, vom accelera tranziția către moduri de transport mai curate și să fie mai bine acceptate sistemele de taxe de drum în general. Acum, întrebări către Comisie. Cum consideră Comisia că va exista acest sistem de plată sau de taxe de drum Uh, asupra acelor drumuri uh, mai mici care nu, pe care nu se aplică taxa de drum. Și ce se va întâmpla cu plata la drum pentru regiunile periferice? în ar ele să se bucure de un statut aparte? Apoi, în ce măsură textul Comisiei permite autorităților competente alte decât statele membre, cum ar fi cele regionale, să pună pe picioare niște măsuri de uh, taxe de drum pentru a finanța infrastructurile și, în sfârșit, n-ar trebui ca uh, aceste um, taxe de externalizare a costurilor să fie obligatorii și să se alăture celor uh, de alt tip pentru a simplifica lucrurile și pentru a da mai multă putere autorităților competente. Domnule Salini, trei minute. În ceea ce privește raportul privind plata sau taxa electronică de drum, avem de fapt două cadre uh, legislative. Una se referă la directiva din 2004, Comisia propune o modificare și apoi decizia din 2009 care și ea va face obiectul uh, unor lucrări. Parlamentul se concentrează mai ales pe directivă. Așadar, Comisia a făcut niște observații în acest sens, cât se poate de complete, însă problema mare este că din 2004 încoace nu am reușit să punem în aplicare, nici să actualizăm ce propune directiva, adică un sistem cu adevărat interoperabil și o adevărată tehnologie care să permită acest lucru. Am încercat uh, să existe niște echipamente la bordul uh, mașinilor care să poată să uh, intre în sistemul de calcul uh, pentru a putea ști ce taxe se aplică în diversele state membre și e foarte clar că Comisia încă nu a putut rezolva pe deplin această problemă. În versiunea din 2004 din directivă, vreau să spun asta, tehnologiile posibil de folosit sunt de fapt menționate în directivă, pe când în decizie să vorbesc numai normele sau standardele care pot fi folosite, acei parametri care uh, permit uh, analiza situației. Apoi, e bine că se dorește revizuirea directivei, că ea va fi adusă la zi, dar asta va însemna, bineînțeles, o mai mare interoperabilitate, dar și mai mult uh, marea problemă este faptul că se pierd foarte mulți bani transfrontalier pentru că multă lume nu plătește ce are de plătit din pricina acestui lipse de interoperabilitate. Bineînțeles că trebuie să lucrăm împreună, Comisia și Parlamentul, mână-mână, ca să uh, rezolvăm uh, problema pe decizie. Uh, pe când în directive uh, avem o altă abordare. E vorba de un, o posibilitate de act delegat care, unde poate să intervină Comisia fără să ne consulte pe noi Parlamentul și mi-aș dori ca efectiv acest lucru să nu se întâmple pentru că lista de tehnologii utilizabile este o parte integrantă din discuție, nu este ca și o anexă. Și acesta este un argument juridic pe care, ne vom, uh, pe care îl vom uh, analiza. Dar, în general, va trebui să găsim puncte de comune împreună. Mulțumesc! Urmează domnul Riche, două minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Îmi pare rău că suntem limitați cu toții, pentru că nu știu dacă poți să dezbați odată două ore și să, ai, să prelungești o dezbatere care o trebuia să dureze o oră și una care o trebuia să dureze o oră o faci de două jumate de oră, în sfârșit. Uh, M-aș referi la aceste propuneri legislative, așadar trebuie ca clienții, utilizatorii finali să participe la aceste eforturi, la acest exercițiu pentru toată lumea. Așadar, nu trebuie să existe o, o folosire gratuită a acestor rețele dacă nu există cumva o contrapartidă, că e vorba de mediu, că e vorba de altceva. Apoi, bineînțeles, trebuie ca acești bani să meargă către transporturi, pentru că astăzi de la transporturi să ia și se finanțează peste tot inclusiv taxa pe carburant este deturnată de la bugetul transport um, ca să se ducă la bugetul general. Deci este o mare problemă în domeniul transporturilor. Apoi, ca taxa să fie bazată pe distanța parcursă, mi se pare foarte bine, pentru că nu văd ce, obiectiv, ce, ob, ce criteriu obiectiv am putea alege. Pentru că în timp este altceva. Uh, pentru că mm, este evident că, bazat pe timp, poți să ai tot felul de absurdități. Bineînțeles, taxa trebuie să fie prelevată și în funcție de cât de mult uh, folosești sau uh, degradezi uh, rețeaua. Apoi, direcționarea fondurilor către moduri de transport, nu numai neapărat rutier, da, rămân de precizat lucrurile. Ar fi bine ca vehicule, nu era bine ca vehicule ușoare și utilitare să fie scutite, pentru că ele reprezintă două treimi din parcul auto în circulație. Nu e normal să se întâmple o astfel de discriminare față de tiruri, etc. Și mai este o problemă legată de concesiunile eh, de autostrăzi actuale care vor crea mari, mari probleme și mi-aș dori să existe, bineînțeles, convergențe peste tot și la comisie și la comisia noastră. Doamna Șenalova, aveți cuvântul. Eh, Mulțumesc foarte mult. Eu sunt raportoare pentru interoperabilitatea sistemelor de taxare electronică. Este o propunere excelentă, vă felicit. Cu ajutorul acestei propuneri putem accelera introducerea interoperabilității la nivel european a sistemelor electronice de taxare rutieră. E vorba de a elimina toate barierele și de a simplifica în acest fel metodele colectarea taxelor. E vorba totuși de un punct care suscită controverse pentru că raportorul se, aplică, se apleacă asupra articolului, articolului 3 cu actele delegate. Constatăm că se înregistrează aici o modificare privind tehnologia și tranzacțiile electronice rutiere. Aici Comisia ar trebui să vadă care sunt tehnologiile depășite, ce tehnologii vor trebui introduse. Mai există un punct de asemenea care se referă la dispozițiile pentru a uh, privi uh, setre, Comisia ar trebui să ne informeze referitor la evoluția dezbaterilor și de-a lungul acestora ar trebui să ne punem la curent cu dispozițiile privind transpunerea. Statele membre trebuie să aibă timp pentru a putea introduce în legislația națională aceste prevederi. Domnul Kramer, două minute. Mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește această propunere, cred că Comisia a făcut foarte multe lucruri bune. Poluatorul plătește, distanțele pentru viniete, sunt uh, aspecte ecologice. Dacă cineva străbate 2000 de kilometri trebuie să plătească la fel ca dacă ar străbate 200 de mii de kilometri. Sunt lucruri necesare, însă dacă privim, uh, facem o comparație cu sectorul uh, feroviar, trebuie să aplicăm o taxă, pentru că 100% din sectorul feroviar este taxat, doar 1% din rețeaua rutieră și uh, aceasta din urmă e cea care dăunează mediul înconjurător. Dacă am avea totuși încredere, am spune că, uite, nu mai taxăm uh, sectorul feroviar, pentru că am avea o concurență echitabilă între un transport prietenos cu mediul înconjurător și unul care dăunează mediul înconjurător. E doar o idee, în al doilea rând. Vehiculele electrice ar putea să fie scutite în proporție de 75% uh, de plătirea taxei rutiere. Facem același lucru și pentru trenurile electrice? Nu, toate plătesc aceleași impozite. Nu se ia în calcul forța de propulsie și aici se încurajează în continuare concurența neloială. De ce? De ce uh, doar la vehiculele electrice și nu la trenurile electrice? Vorbim de uh, rețele electrificate uh, pe care circulă atât trenuri electrice cât și trenuri care circulă cu motorină. E absurd. Trebuie să facem o deosebire. Marcajele speciale nu s-au schimbat, acele mark-up. Dar știm că în uh, anumite regiuni există deosebiri și discrepanțe considerabile. Uh, se topesc ghețarii, chiar uh, nu discutăm despre toate acestea și uh, crearea unor categorii speciale, acel earmarking. Uh, toată lumea vorbește despre transportul uh, care să meargă din porturi până la uh, până în gări, însă taxa rutieră de pildă uh, ar putea să fie de trei ori mai mare decât e în Germania și în acest fel am putea finanța tunelurile necesare pentru trenuri care să simplifice acest transport. Domnul Bar are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am să mă concentrez asupra Eurovinietei. Doresc să-i mulțumesc Comisiei pentru această prezentare. Sunt absolut de acord cu Cristin care a prezentat uh, provocările și mizele în joc. Sunt uh, de asemenea de acord că propunerea Comisiei merge pe drumul cel bun. De asemenea, sunt de acord uh, cu principiul poluatorul plătește și din această perspectivă consider că fiecare utilizator ar trebui să fie impozitat și să nu facem deosebiri între uh, camioane, vehicule ușoare, camionete și așa mai departe. Comisia, cu excepția marcapurilor, nu ne oferă nicio siguranță că impozitele percepute vor fi într-adevăr destinate obiectivelor stabilite. Uh, Regret că Comisia nu dă dovadă de mai multă ambiție, iar colegul meu, domnul Kramer, a afirmat deja acest lucru. Eu aș prefera să ne îndreptăm spre modelul elvețian. În ceea ce privește impozitele, taxele de congestie, da, reflectă un anumit realism, dar cred că Parlamentul ar trebui să fie mai ambițios. Cu alte cuvinte, mă întreb dacă e util să introducem uh, abordări comune la nivel european sau oare statele membre sunt mai în măsură să stabilească nevoile în acest sector? Și dacă, într-adevăr, taxele percepute vor fi apoi distribuite înspre persoanele cele mai defavorizate. Trebuie să ținem uh, cont și de situația economică într-o anumită măsură. În ceea ce privește interoperabilitatea, sunt absolut de acord cu colegul Salini și cu doamna Semelova. Trebuie să continuăm uh, să colaborăm. În continuare, având în vedere că propunerea comisiei riscă să afecteze anumiți utilizatori, este foarte important ca veniturile percepute să fie reinvestite în menținerea infrastructurii pentru a scădea costurile externe. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Bach. Doamna Țăpărdel are cuvântul. Mulțumesc frumos, doamna președintă. Mulțumesc și Comisiei pentru ambele prezentări făcute. Întrebarea mea se va axa strict pe dosarul pe care lucrez și anume propunerea de modificare a directivei de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri evident că la nivel principial înțeleg și înțelegem cu toții tarifarea accesului la rețeaua rutieră în funcție de distanță ca pe o motivație reală în a promova operațiunile mai puțin poluante și a asigura un transport cât mai sustenabil și mai uh, prietenos cu mediul înconjurător în același timp nu putem să ignorăm faptul că în practică prevederile comisiei legate de reducerea taxelor pentru vehicule prezintă și riscul de a crea anumite dezechilibre pentru bugetele autorităților locale având în vedere că aceste taxe nu vor mai ajunge la ministerele finanțelor care se ocupau în prezent de colectarea lor și pornind de la, de la acest aspect aș dori să întreb comisia ce are în vedere pentru a diminua astfel de dezechilibre în special pentru țările care sunt în acest moment și aceasta este realitatea sunt în acest moment dependente de transportul rutier. cu alte cuvinte cum am putea găsi un echilibru între reducerea taxelor pe vehicul orizontul de timp pentru a face acest lucru și introducerea taxării în funcție de distanță. vă mulțumesc frumos! Euh, Tarpadel. Mulțumesc foarte mult, doamnă Zapardel. În plus, v-ați încadrat în timpul alocat pentru o intervenție. Acum îi dau cuvântul domnului Van Linkenberg. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă președinte, în Europa avem o mare misiune comună, și anume de a diminua emisiile de dioxid de carbon și alte emisii de substanțe nocive. De asemenea, trebuie să respectăm acordul climatic de la Paris. Trebuie să luptăm împotriva schimbărilor climatice, de asemenea trebuie să luptăm împotriva poluării atmosferice. Astăzi felicit comisia noastră pentru că vom fi adoptat în mare majoritate un raport care să reducă emisiile de dioxid de carbon din sectorul transporturilor, pentru că lucrăm cu toții pentru un transport mai curat, un viitor mai bun pentru copiii noștri și copiilor. Asta înseamnă că fiecare mijloc de transport trebuie să-și aducă contribuția în această luptă împotriva schimbărilor climatice și pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Iar când vine vorba de emisii, avem nevoie, avem uh, dreptul să uh, ne creștem un pic ambițiile, fie pentru transportul uh, pentru aviație, pentru transportul rutier, precum cel despre care discutăm astăzi. Mă bucur că în această dimineață am făcut un apel către Comisia Europeană pentru a vedea ce putem face la nivel internațional, mai ales când e vorba de această scutire de TVA pentru biletele de avion. Aș propune să vedem ce putem face pentru a mări accizele pe kerosen. Doar așa vom putea conduce o dezvoltare durabilă. Sunt convins că mecanismele de piață, mecanismele de preț pot uh, să ducă la atingerea acestei durabilități. Uh, eu uh, împărtășesc propunerea comisiei că poluatorul plătește. Trebuie să înțelegem că prin intermediul unor uh, inovații inteligente vom avea transporturi mai eficace, mai curate și finalizez. Când vine vorba de planul de taxare rutiere germană, mi se pare surprinzător că Comisia a abordat uh, propunerea Germaniei, planul german și s-a, depăș- s-a îndepărtat de propunerea inițială. Nu cred că acum e prima dată când, când Comisia aude de principiul poluatorul plătește. În plus, interoperabilitatea pentru această taxare și aplicarea electronică a acesteia ar fi de dorit. ar fi bine, uh, pentru că șoferii, având în vedere câte uh, etichete trebuie să lipească pe uh, parbriz, în cele din urmă ajung să nici mai vadă șoseaua. Însă cred că, în cele din urmă, prin efortul Parlamentului European, vom reuși să organizăm transportul rutier într-un mod mai curat și mai eficace. Vă mulțumesc, domnule Fanitenberg. Domnule Kramer, aveți o întrebare 10 secunde. Foarte succint, pentru că tocmai am fost informat că Austria a um, atacat taxa rutieră pe care o aplică Germania străinilor. Cum, uh, ce părere aveți față de această discriminare? Știu că dumneavoastră ați condus procedura. Ce se va întâmpla? S-a decis CEJ? Se va suspenda taxa pe autostradă în Germania? Merci, monsieur Kramer. Vous avez... Mulțumesc. Ați reușit să vă încadrați în 22 de secunde. Nu-i rău. În continuare, mă îndrept înspre comisie, doamnă Werner, aveți șapte minute la dispoziție. Dincolo de mai mult de cele patru minute de adineori. Vă rog. Mă mulțumesc, mă bucur uh, și le mulțumesc raportorilor pentru abordarea echilibrată din propuneri, aș dori să-i cer ajutorul colegului meu pentru a vă putea răspunde la unele din întrebările dificile pe care le-ați ridicat. Perhaps, um, in, in the order. Mrs. Revaux asked what we can do about the secondary road network and to avoid um, deviations. Uh, trebuie să ținem cont, firește, de acele aspecte de subsidiaritate. Nu putem intra prea mult în rețelele rutiere secundare. Trebuie însă să evităm devierea traficului. Am putea recurge la o tehnologie bazată pe monitorizarea prin satelit. Vorbeați de regiunile periferice E greu însă să împăcăm uh, această idee cu principiul polatorul plătește. Pentru a răspunde domnului Bach și domnei Țapardel, aș dori să vă reamintesc că trebuie să privim povara totală, taxarea și impozitarea pentru folosirea infrastructurii rutiere. În ciuda propunerilor noastre ambițioase, în cele din urmă, aplicarea taxelor rutiere rămâne la latitudinea statelor membre. Dacă taxează, trebuie să respecte propunerea privind eurovinieta, așa cum e astăzi. Bineînțeles, mai există un al doilea element al taxărilor. Am putea ajusta povara fiscală generală sau să ținem cont de anumite criterii sociale. Nu intră însă în propunerea noastră. Un alt element important al observațiilor dumneavoastră s-a referit la uh, defalcarea specială și la felul în care se folosesc fondurile colectate. Noi suntem deschiși uh, la discuții, ne-am dorit firește să sprijinim diferite mobilități. Am extins majorările pe Um, diferite sectoare geografice pentru a acoperi și alte regiuni, nu doar regiunile albine și aceste fonduri dar putea fi destinate sectorului feroviar, dar nu numai. În continuare, pentru a vedea ce tratament se aplică altor forme de transport, la ora actuală Comisia desfășoară un studiu de amploare privind internalizarea costurilor externe. Luăm în calcul toate mijloacele de transport, însă studiul e departe de a fi finalizat, iată de ce nu aș putea la ora actuală să mă lansez în dezbaterile pe care aș dori să le port cu dumneavoastră vis-a-vis -vis de acest subiect. Domnule Riche, da, suntem conștienți de perioadele de tranziție și problemele pe care le aduc, uh, atât în ceea ce privește concesiunile, cât și sistemele existente de viniete, va trebui să, să găsim o soluție bazată pe întrocerea treptată și să vedem care ar putea fi calendarul posibil. Nu în ultimul rând, observațiile referitoare la sistemul de comercializare a certificatelor de emisie, ETS și ajustarea acestuia prin acte delegate. De ce Comisia a venit cu această propunere? Urmărim, firește, nu să diminuăm uh, dimensiunea tehnică, pentru că înțelegem cum funcționează sistemul. Trebuie însă să înțelegem că toate ajustările trebuie să fie făcute rapid. Nu putem schimba procedura de fiecare dată când apare un progres tehnologic care ne permite îmbunătățirea sistemului. Iată de ce am venit cu acte delegate. Aveți completări? Da, taxa um, rutieră germană. Interesant. Știți că Germania a încheiat procedura de uh, încălcare în urmă cu ceva vreme și am încercat uh, să facem mediere între Germania și Austria atunci când s-a inițiat procedura în temeiul articolului 259 și respectăm decizia Austriei de a se prezenta în instanță acum, însă am dorit să lucrăm cu dumneavoastră pentru o soluție europeană care uh, fac ca aceste probleme să țină de domeniul trecutului. Mulțumesc! Mulțumesc! foarte mult, doamnă Werner. Nu, uh, nimeni nu sărbătorește ziua de naștere în comisia noastră. Doamna președinte are amabilitatea de a le mulțumi interpreților. Ne regăsim cu o parte dintre dumneavoastră. Ne reîntâlnim luni, 16 octombrie, la ora 3 după amiază pentru audiere cu comisia Empel pentru a discuta despre aspectele sociale din pachetul pentru mobilitate, iar ceilalți, sunteți cu toții invitați, ne întâlnim pe 9 noiembrie în ședința obișnuită a Comisiei. În ceea ce privește votul, am să vă trimit un e-mail pentru a vă informa când și cum, pentru că acum nu știu nici ora, nici sala. Votul a fost amânat doar în urmă cu două ore. Nu pot uh, să scot uh, din uh, Joben o, o, o nouă sală. O după amiază plăcută. La revedere!